Diamo inizio. Vă rog să, va, să luați loc pentru a putea începe întâlnirea. Well, just to... Bonjour, bonjour, José Bové, comment allez-vous, nos amis José? inizio? Ci siete, accomodatevi. Vă rog să luați loc pentru a putea începe reuniunea noastră de astăzi. Buonasera a tutti, diamo inizio. Bună ziua tuturor. Bine ați venit la reuniunea comisiei noastre de astăzi. Vă rog să luați loc, stimați colegi. Încă o dată vă rog să luați loc. Interpreții mă aud cu siguranță. Totul este în regulă. Stimați colegi, domnul Dali ne-a rugat să amânăm uh, o jumătate de oră schimbul de puncte de vedere pentru că ia prânzul cu doamna Merkel. Așa că dacă sunteți de acord, vom lua întâi raportul domnului Jose Bove care se referă la lanțul de aprovizionare cu produse agricole, structură și implicații. Aceasta este o modificare la ordinea de zi, așa că vă întreb acum dacă sunteți de acord. Și dacă sunteți de acord, putem să începem imediat. Apoi, în al doilea rând, aprobarea proceselor verbale ale reuniunilor din 4 iulie 2011, 11, 12 iulie și 30 august. Dacă nu aveți uh, comentarii, până la sfârșitul acestei întâlniri, atunci se consideră că procesele verbale sunt adoptate. Întâlnirea noastră de astăzi va fi uh, difuzată pe internet. Acum uh, să trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi, ca să-i dăm timp domnului Dali să ajungă aici și după aceea ne vom întoarce la schimbul de puncte de vedere. Domnul Bove este alături de noi. Raportul său se referă la lanțul de aprovizionare cu produse agricole, structură și implicații. Vă reamintesc că termenul pentru depunerea amendamentelor va fi 17 octombrie la uh, prânz și vom vota în această comisie pe 23 noiembrie. Aș vrea să, uh, ure, să le urez bun venit reprezentanților comisiei și să dau cuvântul domnului Bove, vicepreședintele nostru. Mulțumesc, domnule președinte. Nu mă voi lungi prea mult uh, pentru că nu cred că este momentul potrivit. Este doar o introducere. Acesta este un raport care, după părerea mea, este interesant și care reprezintă o continuare a activităților realizate de către această comisie și care au fost votate ulterior de Parlament. Este vorba de o rezoluție pe care am avut-o în iunie cu privire la alimentarea cu resurse naturale și teritoriu. Această această rezoluție se referea la raportul privind produsele echitabile și raportul privind deficitul uh, cu proteine vegetale. Așadar, Parlamentul sau Comisia au uh, realiza diferite activități pe aceste teme și toate aceste elemente ne permit uh, astăzi să mergem mai departe cu scopul de a asigura venituri decente pentru agricultori și cu scopul de a menține agricultura pe teritoriul nostru. Și în acest scop trebuie să ne concentrăm foarte mult pe produsele agricole sau pe materiile prime. Știți uh, ca și mine că volatilitatea prețurilor reduce semnificativ veniturile agricultorilor și problema costurilor de producție are un rol la fel de important. Nu am să intru acum în detaliu. Aș vrea doar să vă spun că costul materiilor prime în agricultură a crescut între 2000 și 2010 cu 40% și uh, prețurile produselor agricole au, uh, au scăzut cu 25%. Deci aceste costuri ale materiilor prime agricole îi costă foarte mult pe agricultori. În același timp, aceste materii uh, prime sunt produse de tot mai puține întreprinderi, astfel că se realizează o concentrare a industriei, în special agrochimice șase întreprinderi controlează 75% din piață, iar pentru semințe doar câteva întreprinderi, trei controlează 45% din piață. Deci astăzi suntem într-o situație care arată că avem o problemă pe aceste piețe și va trebui să modificăm această situație. Nu am să intru acum uh, în uh, toate problemele. Putem să vorbim despre problema apei, putem să vorbim despre costul terenului, fie că este vorba de închiriere sau de vânzare, sau problema de acces la terenuri. Și acestea sunt probleme tot mai importante pentru agricultori. V-am vorbit de asemenea despre problema semințelor. Putem vorbi și despre costurile pentru crescători costurile importurilor de alimente sau de furaje pentru animale, printre care soia, iar prețurile acestor produse vor crea situații tot mai dificile și mai tensionate pentru agricultori. În acest context uh, s-au făcut uh, mai multe propuneri pe care le-am inclus în raportul meu și pe care nu le voi explica în detaliu. Discuția ar fi mult prea lungă. Oricum ați primit documentul și puteți să lucrați pe marginea sa. Important este să înțelegem acest demers care constă în conferirea unui grad mai mare de autonomie exploatațiilor agricole și uh, conferirea unui uh, caracter mai economic acestor exploatări. Aceasta va duce la creșterea veniturilor. Și de aceea se vor face propuneri cu privire la controlele pentru produsele agricole sau materiile prime. Apoi există și aspecte care țin de reforma PAC, legate de rotația culturilor, de exemplu și aceasta ar putea introduce proteinele de origine vegetală. Va trebui de asemenea să colaborăm cu institutele de cercetare publice pentru ca aceste practici uh, să poată să-și găsească o mai bună recunoaștere și aplicabilitate. Toate aceste activități trebuie să se facă pe chestiunea agronomiei, în al doilea rând pe chestiunea uh, domeniului funciar și asta pentru a putea uh, stăpâni inflația prețurilor terenurilor. Apoi se pun probleme legate de energie. Și în acest domeniu va trebui să, uh, o, să punem capăt risipei energetice și va trebui să valorificăm cât mai bine sursele de energie, mai ales pe bază de deșeuri. Și Asta cu scopul de a favoriza pentru agricultori utilizarea deșeurilor pentru a produce energie și pentru a o integra în uh, circuitul instituțiilor private sau publice, în funcție de situația fiecărei țări în parte. Așadar, prin acest raport am dorit să prezint uh, pe scurt uh, toate problemele cu care se confruntă agricultorii în amontele producției, probleme care au un impact direct asupra veniturilor acestora. Nu vreau să intru acum uh, în mai multe detalii pentru că aveți documentele la dispoziție. Cred însă că este important să lucrăm uh, împreună, în strânsă cooperare. În mod normal, uh, nu eu eram prevăzut ca raportor pentru acest raport, dar uh, a existat o greșeală într-un raport și m-am trezit cu acest raport, de acord cu doamna McGuinness. Sper că dumnea ei se va regăsi în raportul meu și oricum îi mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a acordat-o și sper că împreună vom putea să continuăm aceste activități. Sper ca acest raport să meargă până la capăt și să fie prezentat în Parlament. Știu că uh, era vorba la un moment dat de adresarea unei uh, întrebări uh, de uh, solicitare cu răspuns oral. Nu știu dacă așa vor sta lucrurile dar oricum ar fi, trebuie să corelăm acest raport cu proiectul de reformă a PAC-ului, pentru că sugestiile și propunerile concrete din acest raport au o strânsă legătură cu proiectele de reformă a PAC-ului. Și mă gândesc la toate aspectele agroeconomice și la bunele practici agroeconomice care ne vor permite să diminuăm costurile materiilor prime și să avem o mai bună rotație a culturilor. Și asta cu scopul de a asigura venituri mai bune pentru agricultori agricultori. Mulțumesc! Eh, Jose, adesso... Mulțumesc foarte mult, Jose. Putem așadar acum să avem dezbatere. Mai întâi vicepreședintele, domnul Niculescu. În primul rând vreau să-i mulțumesc prietenului și colegului Jose pentru uh, schița de raport pe care ne-a prezentat-o. Sunt uh, date foarte șocante pentru toată lumea Vorbim despre creșteri ale costurilor de producție cu 60% pentru energie, 80% pentru fertilizatori. Sunt uh, într-adevăr uh, cifre care ne interesează pe toți și care ne șochează pe toți. Întrebările pe care aș vrea să le adresez colegului nostru sunt dacă a avut în vedere în raportul său sau în uh, propunerea de raport costurile măsurilor cum ar fi identificarea electronică a ovinelor, sau costurile suplimentare pe care le presupune politica timidă a Uniunii Europene cu privire la plantele îmbunătățite din punct de vedere genetic. Mulțumesc! Grazie, Niculescu. Mulțumesc foarte mult, domnule Niculescu. Următorul vorbitor. Ja, danke. Ich denke, wir sollten... Mulțumesc. Cred că trebuie să nu uităm în această discuție de birocrație pentru că vorbim de niște documente cerute de Uniunea Europeană și administrația este și uh, administrația este de asemenea costisitoare pentru agricultori, așa că trebuie ca această birocrație să fie mai simplificată. E nevoie de o nouă strategie. Uh, să încercăm să nu introducem noi îndatoriri administrative pentru, agricoli, pentru agricultori. Cred că trebuie să ținem cont și de, aceste, și de acești factori. Apoi, în Germania, unde în ceea ce privește sectorul bioenergetic, suntem destul de avansați. Ei bine, și aici este uh, încurajată foarte mult dezvoltarea acestui sector. Ne-o dorim și la nivelul Uniunii Europene, însă există și aici o problemă, pentru că există o afectare a prețurilor agricole. Apoi, se pierde, există pierderi de teren foarte mari din cauza structurilor de infrastructură de care e nevoie pentru dezvoltarea pieței. Deci vorbim de, despre niște terenuri care se pierd pentru că e nevoie de infrastructură. Așa că trebuie să ne gândim și la acești factori de cost. Ce putem schimba aici? Deci măsurile ar trebui să țină cont nu doar de suprafețe, ci e nevoie și de altfel de măsuri. Trebuie să găsim altfel de, altfel de reguli. Apoi, trebuie să ne mai gândim la barifele non-tarifare. Oare acestea nu contribuie și ele asupra costurilor tot mai crescute pentru agricultori? Să vedem dacă la nivel european nu ar trebui să ținem mai mult cont de piața globală și nu să jucăm propriul nostru joc. Mulțumesc foarte mult, doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-i mulțumesc și raportorului pentru introducerea acestui raport. Ideea de la baza raportului era într-o perioadă în care prețul produselor agricole crește. Lumea crede că totul merge bine în agricultură, dar cred că noi, la Comisie, trebuie să atragem atenția asupra faptelor care sunt uh, prezentate în acest raport. Costurile la materiile prime cresc în permanență mult mai rapid decât uh, prețul materiilor prime pe care le vând agricultorii. Poate că în raport trebuie să insistăm mai mult pe domeniul costurilor energetice pentru agricultură și cât de dependentă este producția agricolă din Uniunea Europeană. Domeniul prețurilor terenurilor cred că va fi o chestiune delicată și mă uit la punctul 22. Îmi place ideea acelui studiu, dar nu sunt sigură uh, dacă legislația europeană poate să controleze prețul terenurilor. Aș fi interesată să aud care sunt opiniile altor colegi. Se leagă de punctul G din uh, partea de început a raportului, dar în ce privește <clears throat> acest aspect al prețului terenilor, cred că ar trebui să ne ocupăm de ele în Uniunea Europeană. Ar trebui să se insiste mai mult pe prețurile la îngrășăminte, la piață, modul în care funcționează. Am căutat informații în acest sens și înțeles că E destul de dificil ca <clears throat> acești uh, agricultori uh, să aibă o influență asupra prețului la îngrășăminte. Ce privește concentrația furnizorilor de materii prime, raportul se referă la acest lucru, dar cred că trebuie să vedem niște dovezi legate de impactul acesta. În general, se presupune că este ceva, un motiv de îngrijorare, dar am vrea să vedem dovezi dacă e un impact negativ în toate zonele sau doar în anumite sectoare specifice. Chestiunea costurilor, materiilor prime se referă și la venituri, dar și la caracterul durabil agriculturii europene și va veni un punct de cotitură în care fermierii nu vor mai produce dacă nu vor avea un venit suficient. Deci trebuie să existe un echilibru între prețurile la inputuri în creștere și prețurile mărfurilor care cresc puțin sau rămân constante. E o problemă cu producția alimentelor în Uniunea Europeană. Și cred că acesta e aspectul pe care trebui să-l sublinieze raportul pentru toți colegii din Parlament și aceasta era ideea de la bază. În ce privește chestiunea agronomiei și celor mai bune practici, am fi sperat ca statele membre în fiecare țară să aibă suficiente activități de cercetare, de instruire, ca să facă cele mai bune practici la nivel de stat membru. S-ar părea că e o problemă în acest domeniu și ne-am ocupat de ea în trecut și poate că e nevoie să vorbească puțin mai mult despre asta. Nu sunt sigură că trebuie să fim prescriptivi, să le spunem ce culturi uh, să cultive agricultorii. Ei înșile, ei înșiși trebuie pe baza experienței sunt în cea mai bună poziție Trebuie să fim atenți ca Europa să impună o rotație a culturilor fermierilor. Poate că ar fi un exces de prescriptivitate, dar știu că atunci când vorbesc <clears throat> cu fermierii, cu agricultorii, ca persoane individuale și cu întreprinzători, sunt foarte îngrijorați în legătură cu creșterea prețului la inputuri. Și vreau să vă atrag atenția asupra paragrafului 4, domnule președinte, care vorbește de propuneri de legislație antitrust. Trebuie să recunoaștem faptul că în trecut Comisia Chiar și anul trecut a amendat unele companii din sectorul uh, agroinputurilor pentru că se implică în carteluri de prețuri. Deci s-ar putea să avem legislație suficientă în momentul de față. Dificultatea ar fi să încercăm să aducem dovezi că aceste companii chiar funcționează într-un mod anticoncurențial sau împotriva intereselor uh, beneficiarilor. Deci trebuie să fim foarte precauți în legătură cu formulările pe care le utilizăm, dar mai e timp pentru amendamente și ca și raportorul, sunt foarte interesată să ascult dezbaterea. Mulțumesc. Grazie, Mariad. Mulțumesc, spune președintele. Domnul Stajanov și apoi domnul Capula Santos. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că e foarte important că, că ne ocupăm la comisia noastră de această chestiune. Mă bucur că domnul Bove se ocupă de acest raport. Cred că este omul cel mai potrivit. Vreau să mă alătur la unul dintre argumentele aduse de unul dintre colegi. Problemele cu care se confruntă agricultura din Uniunea Europeană în prezent provin într-o anumită măsură din ce am făcut în trecut. Domnul Niculescu a început uh, cu această idee, cu acest argument pe care vreau să-l întăresc și eu, creșterea prețurilor la producție pe care le-am discutat de multe ori aici, dar avem cerințe chiar și mai stricte acum în ce privește producția. De șase ani am fost mai întâi observator, apoi am devenit membru al acestei comisii, ca și la alte comisii, dar cred că agricultura suferă cel mai mult pentru că legislația europeană este și mai strictă față de agricultură decât față de alte sectoare, cum ar fi industria. Aici e vorba de costuri ridicate, de povara birocratică, care a fost menționată și ea, și această povară sporește. Agricultorii, nu vreau să-i marginalizez, dar au nevoie de mai bune informații, de mai bune explicații pe care nu le primesc, aceste informații suplimentare de care au nevoie. O altă chestiune importantă ar fi monopolurile care există în domeniul acestor inputuri. Bulgaria este o țară cu tradiții agricole. Obișnuiam să avem o agricultură de autosuficiență care s-a distrus pentru că am aderat la Uniunea Europeană într-o anumită măsură. De exemplu, diversele substanțe chimice utilizate în agricultură în trecut, în Bulgaria, avem aceste fabrici uriașe care produceau aceste substanțe chimice. De a existat presiune din partea Comisiei Europene, ceea ce au făcut ca acestea să se privatizeze și în prezent avem un monopol în piață la care s-a referit domnul Bove, pentru că micile fabrici care existau înainte și erau mici față de scara Uniunii Europene, dar foarte importante pentru micii producători din Bulgaria, aceste mici întreprinderi au fost distruse și părerea mea personală este că au fost distruse în mod deliberat și intenționat sub influența acestor monopoluri care au fost și ele menționate aici. Deci au apărut monopolurile, cartelurile, fiecare instituție agricolă care, sau institut agricol care înainte elabora noi tipuri de semințe sau gene pentru animale, toate acestea s-au distrus în procesul integrării europene a Bulgariei. Finanțarea acestor institute de cercetare agricolă a scăzut și au încetat să mai uh, realizeze produse noi. Nu sunt de acord cu un element care a fost inclus aici și se referă la sursele regenerabile de energie și așa numită energie verde. Este exact motivul pentru care discutăm costul ridicat al energiei. Eu nu cred că evaluarea făcută e bună. Știu că energia verde e o prioritate pentru noi, putem să o dezvoltăm, dar eu cred cu o producție mare de energie verde în prezent, cu actuala legislație, ar duce la o creștere a prețurilor um, la consumator, cu un impact direct <clears throat> asupra sectoarelor energofage, cum este și agricultura. Înainte de a spune că e bine să încurajăm, să stimulăm acest lucru, trebuie să ne gândim la consecințe sursele de energie regenerabilă. Cred că utilizează terenul agricol, ceea ce înseamnă că e dăunător producției pentru că reduc și producția. În fine, dar nu mai puțin important, tot legat de terenuri, există de, de rentă, de arendare, există condiții foarte favorabile pentru cei care dau în arendă. Trebuie să existe contracte pentru un minim de patru ani sau o perioadă nedefinită de timp. În comparație, dacă ai un apartament, nu poți să-l închiriezi decât o perioadă limitată de timp, dar dacă închiriezi teren, poți să o faci uh, pe viață, ceea ce poate să ducă la multe fraude. Cred că astfel de prevedere ar trebui să fie examinată cu mai mare atenție, pentru că astfel s-ar crea exploatații agricole de dimensiuni uriașe, și apoi acești producători, de fapt, ar profita de pe urma plăților directe pe care le dă lor Uniunea Europeană, ceea ce creează obstacole în utilizarea programelor Uniunii Europene. Mulțumesc. Grazie, onorevole Cap... Mulțumesc foarte mult. Domnul Capulasă. Muito obrigado, Presidente. Eh, eu gostaria de intervir em... Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să iau cuvântul și din partea mea, dar și din partea raportorului socialist din umbră, care nu poate să fie astăzi alături de noi. Vreau să spun, să-i spun raportorului cât de mulțumiți suntem de munca depusă. Subiectul este unul foarte important. Ni se spune în el că în ultimii zece ani costurile de energie au crescut cu 70%, costurile pentru îngrășăminte au crescut cu 80%, în cazul semințelor o creștere de 80%, în cazul utilajelor 30, o creștere de 30%. Însă prețurile pentru produsele agricole se află sub, mult sub această medie, așa că ne confruntăm cu o mare problemă pentru agricultori. Ați avut o abordare echilibrată a acestui subiect, ați adresat diferitele fațete ale problemei, așa că cred că trebuie să vă că, așa că meritați sprijinul nostru. Sperăm că vă putem ajuta prin contribuțiile noastre. Cred că abordarea aleasă este una bună. Încercăm să ne aducem și noi influența în ceea ce privește reforma PAC. Cu toate acestea există ceva ce lipsește. Menționați apa foarte mult. Da, e în regulă, însă țin să vă amintesc următoarele. În propunerile venite din partea Comisiei, care încă trebuie să fie transmise, în acestea am primit niște informații de la Comisie în ceea ce privește pachetul de dezvoltare rurală. Din toate acestea, se pare că investițiile în sistemele de irigație sunt excluse. Se spune că în anumite țări irigația este esențială. Dacă nu vor mai exista investiții în acest sector, atunci e clar că ne îndepărtăm de realitatea de pe teren. Am, am uh, avut niște temperaturi foarte crescute în Portugalia în ultimul timp, mai ales în august. Vremea a fost foarte, foarte caldă, deci vorbim de niște probleme legate de schimbările climatice. E nevoie de investiții în irigație astfel încât agricultura noastră să rămână competitivă. Trebuie să ținem cont de acest aspect și în raportul dumneavoastră. Însă, în linii mari, răspunde îngrijorărilor noastre. Încă o dată, felicitări pentru ceea ce ați făcut. Mulțumim, George Lyon are cuvântul. Mulțumesc. Și eu doresc să îl uh, felicit pe domnul Hosebove pentru raport. Cred că, într-adevăr, este un bun punct de plecare. Nu sunt de acord cu tot ce apare în acest uh, raport, însă trebuie să ajungem la o înțelegere. Sunt aici subliniate problemele reale cu care se confruntă agricultorii. Aceștia sunt prinși între un număr mic de mari companii internaționale pe partea de furnizare, apoi între piața cu amănuntul, aici există din nou companii uh, multinaționale foarte mari, așa că lor le este foarte greu acum să aibă destulă putere astfel încât să se opună forțelor acestor multinaționale care au o poziție dominantă pe diferitele sectoare ale pieței. Așa că întrebarea principală este să găsim căi prin care putem să consolidăm rolul agricultorilor. Vorbim despre mișcarea în ceea ce privește cooperativele, apoi în ceea ce privește comerțul din lanțul de aprovizionare. Trebuie să-i ajutăm pe fermieri astfel încât să poată să se unească în ceea ce privește comercializarea produselor lor. Există două chestiuni despre care doresc să vorbesc costul um, materiilor prime pentru, producă, pentru crescătorii de animale, da, a fost o mare problemă. Trebuie să recunoaștem că Comisia a încercat să scadă puțin prețurile importurilor de soia, soia fiind o componentă principală în ceea ce privește industria de furaje. Cred că acest pas e unul care va ajuta și va duce la reducerea prețului de soia pentru agricultori. Trebuie să recunoaștem acest lucru. Însă trebuie să fim mai uh, puternici în ceea ce privește articolul 4, unde ați vorbit despre contribuția noastră. Pe mine mă îngrijorează industria de îngrășăminte. Când mă ocupam de acest domeniu cu agricultura, aveam o mare frustrare în ceea ce privește îngrăjămintele. Era foarte greu să mă aprovizionez de la o companie, pentru că exista un mare producător de astfel de îngrășăminte în toată Europa, așa că timpul de așteptare era foarte mare pentru îngrășămintele pe bază de nitrogen. Autoritățile, nici la nivelul Marii Britanii, nici la nivelul Uniunii Europene, nu au încercat să facă nimic să rezolve această problemă care contravenea practicilor anticoncurențiale. dădeam un anumit preț pentru aprovizionare și apoi eram refuzați pentru că prețurile propuse nu erau acceptabile. Eu cred că trebuie să ne implicăm mult mai mult în acest sens. Noi, Parlamentul, trebuie să cerem Comisiei și autorităților în materie de competitivitate să investigheze problema. E o problemă foarte importantă. Îngrășămintele sunt unele dintre unii din factorii de producție cei mai scumpi pe care le folosesc agricultorii. Și mai vorbim și de faptul că nu există destul, destui astfel de, fertil, de astfel de îngrășăminte. Așa că trebuie să fim mai puternici, să ne concentrăm mai mult pe piața îngrășămintelor și să cerem autorităților responsabile să se folosească de puterile pe care le au pentru a investiga situația. Onorevole Agnio, e Michel Dante. Domnul Agnio are cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Probabil uh, știi că, știi că nu te voi felicita, însă voi fi politicos. Mă îngrijorează ce ne spui despre semințe. E foarte simplist să le spunem agricultorilor și comisiei că toată lumea trebuie să aibă aceste semințe și nu vor mai plăti anumite taxe astfel încât vor exista niște economii. Însă știm că lucrurile nu stau așa. Pentru fiecare specie care are succes pe piață, se mai găsesc și alte alternative prin care se pot cumpăra. Și situația e la fel de vreo 15 ani. Nu cred că putem să vorbim așa. Doar dacă spuneți că nu trebuie să se plătească taxe pentru semințele acestea obținute la fermă. Însă ce se va întâmpla? Aceste noi soiuri vor ajunge să dispară, pentru că cei care se ocupă cu cultivarea acestor noi semințe nu vor avea destule venituri astfel încât să-și continue activitatea. Ne propuneți diferite variante de reducere a costurilor. Eu mă uit la afacerea mea în agricultură. Știu că Comisia nu, vă, nu mă va ajuta niciodată să-mi reduc costurile. În ceea ce privește creșterea găinilor, au, am um, un consultant și în celelalte domenii în care activez am consultanți care mă ajută să-mi reduc uh, costurile. Ce ce face Comisia? Îmi vorbește despre diferite uh, posibilități. Între toate sunt mult prea stricte va trebui să fac diferite modificări și la clădiri, pentru că găinile pe care le cresc eu nu pot să rămână afară pe timpul iernii. Apoi, identificarea oilor este foarte scumpă prin propunerea comisiei. Voi termina imediat, domnule președinte. Apoi, credeam că vă uitați spre mine. Știu că vă e greu să mă ascultați. S-au introdus toate aceste retestări ale pesticidelor aprobate. Fermieri, agricultorii nu își pot permite toate acestea. Deci toate controlele despre care vorbim vor deveni de acum și mai scumpe. Vă rog, nu implicați și Comisia. Noi trebuie să rezolvăm aceste aceste probleme ca industrie. Mulțumesc! Mulțumesc, Michel Dante și apoi uh, Jim Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să-i mulțumesc raportorului pentru documentul pe care l-a întocmit. Așa cum s-a spus deja, cred că este o bună bază de lucru. Cu, există și conține anumite puncte cu care suntem de acord și altele asupra cărora va trebui să mai discutăm mai aprofundat. Cred că este esențial să reamintim un lucru și anume uh, în ultimii 50 de ani, uh, agricultura noastră a avut uh, producția pe care a avut-o tocmai datorită acestor intrări de materii prime. Dar poate că agricultorii nu le-au folosit în modul cel mai corespunzător sau în modul cel mai corect. Dar dacă n-au făcut-o în mod corect, probabil că asta s-a datorat ponderii foarte mari a societăților producătoare în uh, consiliere și uh, specificații. Acest punct nu a fost menționat și cred că trebuie reamintit. Apoi, uh, tot mai des, agricultorii sunt uh, strânși cu ușa oarecum, pentru că până la urmă aceleași fonduri de investiții dețin um, companiile care furnizează materiile prime și care și cumpără produsele exploatărilor. Așadar, marja care le este dată agricultorilor este determinată de alții. Și uh, unii îi împiedică pe agricultori să se unească în structuri mai mari decât cooperativele sau asociațiile de producători și există exemple uh, în domeniul fructelor și legumelor, de exemplu. Și atunci putem să ne punem câteva întrebări uh, cum stau lucrurile cu dreptul concurenței în aceste sectoare. De aceea, cred că în uh, activitățile noastre viitoare cu privire la PAC va trebui să integrăm și aceste aspecte. Mulțumesc, Michel Danten. Acum îi urăm bun venit uh, comisarului John Daly dar am văzut că oricum uh, mai avem doar trei vorbitori pe listă, așa că cred că ar fi bine să terminăm lista. În primul rând, John Jim Nicholson. Aș vrea și eu să îi mulțumesc lui Jose pentru sprijinul pe care l-a acordat. Sigur, nu sunt întru totul de acord cu ce scrie în raport, însă îl respect pe colegul nostru pentru că uh, s-a gândit foarte atent la problemele pe care trebuie să le discutăm. De aceea salut acest demers. Apoi, el subliniază deja niște lucruri pe care le știm deja. Deci discutăm despre combustibili, uh, îngrășăminte și uh, furaje. Acestea sunt cele trei elemente centrale. Uh, și din cauza acestor elemente, micii producători nu pot să concureze cu cei mari și puternici care iau, acaparează totul. Apoi și sectorul um, crescătorilor de păsări uh, se confruntă cu probleme din cauza problemelor legate de importurile de furaje. Așadar, uh, aș vrea să văd importuri uh, în Europa care să contribuie la reducerea costurilor. Îmi dau seama că asta nu se va întâmpla mâine, însă este un lucru pe care aș vrea să-l regăsesc în acest raport. Sunt de acord cu ceea ce s-a spus deja și nu am să încerc, nu mă voi repeta. Dar cred că trebuie să vedem de unde provine birocrația. se pare că ne îndreptăm spre o birocrație și mai mare și cred că este ultimul lucru pe care ni-l dorim. Aceasta este o povară asupra comunității rurale. Din cauza acestei birocrații uh, vor avea de suferit. Lucrurile au mers mult prea departe. Un uh, coleg s-a referit uh, la aceste aspecte și domnul Danta a identificat unele probleme. Sunt multe lucruri pe care am putea să le facem mult mai bine. Apoi Maria s-a referit la terenuri. Este un subiect foarte dificil și, sincer, în societatea modernă, terenul valorează atâta cât uh, sunt dispuși oamenii să plătească pentru el. Noi uh, oricum uh, ne-am confruntat cu o perioadă de speculații, uh, dar acum lucrurile nu mai stau așa. Și din cauza acestor speculații, din potrivă, nu s-au redus prețurile. În nord, sud, în estul Europei sunt cantități diferite de teren. Uh, Ideea este că prețul terenului scade tot mai mult și mm, terenurile disponibile scad tot mai mult și sunt mult mai puțin disponibile pentru a produce hrană. Deci trebuie să fim foarte atenți și să folosim foarte bine terenurile și, în al doilea rând, trebuie să le folosim cu înțelepciune. Mulțumesc! Acestea sunt punctele mele de vedere, domnule președinte, și aștept cu interes dezbaterea pe această temă. Mulțumesc, Jim! Acum îi dau cuvântul domnului Garcia. Și după aceea din nou lui Jose, doamna Garcia. Mulțumesc. Felicitări, uh, bineînțeles, domnului Bove pentru eforturile pe care le-a investit în acest raport. Ne-a dat uh, și niște cifre și am fost uh, șocat de creșterile prețurilor îngrășămintelor cu 80%. Asta am dă de gândit. Apoi cum stau lucrurile cu deciziile pe care le-am luat noi, noi în Parlament. Noi am restricționat numărul produselor care pot fi aplicate pe terenuri și totuși ce s-a întâmplat? Apoi eh, ne, vrem să ne asigurăm că că toate deciziile politice sunt aplicate așa cum trebuie. Noi nu am reușit să oferim dovezi științifice cu privire la aceste produse. În anumite regiuni, de exemplu în uh, zona uh, mediteraneană de sud, un uh, producător a plătit foarte mult uh, pe materiile prime, iar în uh, nordul Africii nimeni nu este obligat să folosească produse fitosanitare, deși este vorba de aceeași regiune geografică. Așadar, pe mine mă îngrijorează un lucru și anume că rentabilitatea a scăzut cu 15% doar din cauza deciziilor pe care le-am luat noi foarte repede și uneori injust, pentru că deci, eh, dispozițiile nu se aplică în același mod tuturor. Apoi se vorbește despre un observator al prețurilor. Am făcut deja această solicitare pentru lanțul alimentar. Am cerut ca acest observator să fie pus pe picioare. Uh, Grupul meu politic nu se va opune unei transparențe mai mari în domeniu. Din potrivă, vrem tot mai multă transparență. Apoi vorbiți despre practici care respectă mediul și eu sunt de acord cu acest lucru, nu ca reprezentant politic, ci ca cetățean. Eu sunt pentru aceste practici, dar însă nu înțeleg nuanțele dumneavoastră și atunci când spuneți că energiile regenerabile nu trebuie să intre în concurență cu producția alimentară. Problema cea mai importantă, după părerea mea, este contradicția pe care o găsesc în textul dumneavoastră. Vreți uh, ca cerințele de mediu să fie compatibile cu scăderea prețurilor materiilor prime. Dacă vrem să acționăm pe frontul de mediu, va trebui să acceptăm totuși niște costuri. Eu am observat că în politica agricolă nu se dau mai mulți bani pentru înverzirea acestei activități agricole. Din potrivă, lucrurile stau exact pe dos. De aceea, dacă dorim să fim mai exigenți în privința cerințelor de mediu, trebuie să prevedem și o serie de costuri, în sensul că se va scădea rentabilitatea. Cred că acestea sunt lucrurile cele mai importante. În ceea ce privește semințele, am citit uh, textul dumneavoastră care lansează un atac împotriva OMG-urilor și de aceea nu împărtășesc toate ideile dumneavoastră. Bine, grație, Bun, mulțumesc foarte mult. Acum, Jose, dacă vrei să adaugi ceva în concluzie, dacă nu, ne întoarcem la punctul 4, având în vedere prezența domnului comisar Mări. Jose, un minut doar. Mulțumesc. Doar un minut ca să mulțumesc uh, colegilor care au intervenit. Cred că sunt multe lucruri care au fost uh, spuse aici. O informare pentru doamna Reimer și alți colegi care au vorbit despre prețul uh, terenurilor în prezent din cauza uzinelor de biogaz care se dezvoltă în Germania, uzine industriale, se ajunge astăzi la prețuri la hectar de 2000 de euro, ceea ce evident e de neconceput. Deci există terenuri acaparate de mari industriași pentru a produce biogaz, în timp ce aceste terenuri ar trebui să revină la activitatea agricolă alimentară. E aici o concurență foarte clară și există acest gen de situație. În rest s-au spus multe lucruri, vom încerca să vedem cum vom putea avansa. S-a vorbit de agronomie, astăzi rotația culturilor, e înscrisă în raportul domnului Des, raportul Parlamentului European care explică foarte clar cum practicile agricole de astăzi trebuie să fie reorientate și deci merge în sensul, așa spunem, pentru a limita aceste <clears throat> materii prime nu doar de plăcere de a o face, ci pentru că practica noastră agricolă permite să stocăm azotul în sol și deci să nu mai fim obligați să utilizăm uh, îngrășăminte cu azot. Ar mai fi multe de spus, o să mă opresc aici, vă mulțumesc și domnului Aniu pentru intervenția atât de simpatică pe care a avut-o. Mulțumesc. Bine, grație, Jose. Foarte bine, mulțumesc, Jose. Deci, multe urări de succes în această muncă importantă și acum vom trece la punctul 4. Din nou îi urăm bun venit domnului comisar John Daly, comisar pentru sănătate și protecția consumatorilor, care ne va prezenta situația aplicării directivei din 99-74C, care stabilește norme minime pentru protecția găinilor ouătoare. După cum știți, această directivă prevede pentru găini ouătoare în puști convenționale sau nemodificate se interzice de la 1 ianuarie 2012. Aș vrea să vă reamintesc de fapt că a existat o rezoluție a Parlamentului pe 13 decembrie 2010 în care Parlamentul și-a exprimat profunda neliniște și preocupare în fața numărului considerabil de producători de ouă din statele membre care nu se încadrează pentru a respecta acest termen limită 2012. În plus, domnul comisar ne va informa cu privire la consecințele eventuale ca urmare a sentinței Curții de Justiție cu privire la polenul cu urme de organisme modificate genetic. Mulțumesc, domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, distinși membri ai comisiei. Astăzi aș dori să mă concentrez pe două chestiuni de interes uh, deosebit pentru comisia dumneavoastră. Mai întâi, bunăstarea găinilor ouătoare și, în al doilea rând, chestiuni organisme modificate genetic la polenul din miere. Suntem doar la câteva luni de 1 ianuarie 2012, când interdicția cu privire la aceste cuști, care a fost convenită încă din 1999, va intra în vigoare. În ultimii ani, Comisia a profitat de orice ocazie să reamintească statelor membre de responsabilitățile în ce privește implementarea acestei legislații. În decembrie 2010, Parlamentul a adoptat o rezoluție de sprijinire a implementării interdicției fără întârziere și făcând un apel la adresa Comisiei să întreprindă acțiuni pentru a asigura conformarea cu legislație. În ianuarie anul curent, Comisia a organizat o întâlnire cu mai mulți factori de interes pentru a discuta opțiuni posibile pentru a asigura implementarea de plină acestei interdicții în întreaga Uniune Europeană. Pentru a permite o evaluare adecvată a stării de implementare și la Consiliul Agricol din februarie am adresat un apel miniștrilor să trimită comisiei date cu privire la numărul de găini ouătoare categorii împărțite pe sistem de creștere până la 1 aprilie anul curent. Din datele primite, se pare că în unele state membre vor exista încă găini ouătoare în uh, uh, cuști neîmbunătățite la sfârșitul acestui an. În ciuda faptului că Decizia politică pentru interdicție a fost adoptată cu peste 12 ani în urmă. Situația din unele state membre și mulți uh, producători europeni rămân încă necunoscute pentru autoritățile competente. E un lucru clar inacceptabil. După luni de activități intense, vin astăzi aici ca încă o dată să vă confirm faptul că Comisia nu are intenția să amâne termenul limit al acestei interdicții și va menține o poziție fermă în conformitate cu puterile, competențele legale în caz de nerespectare. Investiții și eforturi făcute deja, ca și încrederea consumatorului, nu trebuie să fie subminate. Distorsiuni pe piațe după 1 ianuarie 2012 trebuie să se evite. Comisia intenționează să realoce resursele limitate ale serviciilor de inspecție ale Comisiei pentru a face din această chestiune o prioritate. Iată de ce, de la 1 ianuarie 2012, experții Comisiei vor începe să viziteze în mod țintit state membre pe baza rezultatelor acestor audituri. Comisia nu va ezita să inițieze proceduri de infracțiune după caz în anul 2012. Am de gând să particip la Consiliul de Agricultură din această lună, la această lună, unde voi reaminti statelor membre încă o dată responsabilitățile care le revin și voi face un apel ferm uh, pentru toți miniștrii să stabilească propria prioritate pentru a întreprinde toate acțiunile necesare pentru implementarea interdicției la aceste cuști neîmbunătățite, așa cum prevede legislația europeană. Trecând acum la chestiunile legate de organisme modificate genetic uh, și miere. This is the second issue of today's exchange of views. Astăzi e un prim <clears throat> schimb de opinie după două sentințe recente ale Curții Europene de Justiție care au atras o atenție deosebită și au ridicat multe semne de întrebare. Primul dosar se referă la miere, în care curtea a decis pe 6 septembrie că chiar și urme reduse de polen de plante modificate genetic cer o autorizare prealabilă și eventual etichetare conform legislației organismelor modificate genetic. Comisia studiază cu atenție consecințele acestei sentințe, care are implicații la două niveluri diferite. Mai întâi, producția de miere de albine în Uniunea Europeană și, în al doilea rând, importurile de miere din țări terțe. A, la nivelul Uniunii este coexistența între a, culturile modificate genetic și stupurile de albine și aceste urme care există, ceea ce arată importanța ca statele membre să gestioneze și uh, cercetare, studii de testare. Și chestiuni practice se pun în legătură cu modul în care să se aplice această sentință în ce privește controlele polonului modificat genetic în miere la nivel de stat membru. Comisia a examinat aceste aspecte tehnice cu statele membre pe 22 septembrie și a vorbit cu factorii implicați, inclusiv cu industria alimentară, organizații de agricultori și apicultori în săptămânile recente. Vom continua să examinăm aceste chestiune cu ajutorul Centrului Comun de Cercetare GRC, care se ocupă de chestiunile analitice. Am speranța că toate statele membre și factorii implicați vor reacționa în mod coordonat. Nu vrem să încurajăm inițiative la nivel de stat sau la nivel local. În ce privește importurile, aproape 50% din mierea pe care o consumăm este importată din țări terțe, cum ar fi Argentina, China sau Brazilia, unde culturi modificate genetic uneori neautorizate în Uniunea Europeană sunt uh, cultivate pe scară largă. Comisia s-a întâlnit cu țările terțe pe 28 septembrie pentru a examina consecințele hotărârii Curții de Justiție în paralel. Pentru a face acea analiză detaliată, ne ocupăm de anumite aspecte de reglementare pentru a asigura aplicarea sentinței respective. Asta se referă în special la actuala autorizare a <clears throat> porumbului care este destinat alimentelor, dar nu include polenul. Întreprinem măsurile necesare pentru a acoperi lacunele de reglementare, pentru a avea autorizație care să acopere în mod explicit toate utilizările alimentare. Trebuie să subliniez că MON uh, 810 a fost uh, autorizat uh, de peste 10 ani, evaluat de EFSA pentru mai multe utilizări alimentare și considerat că este sigur pentru aceste utilizări alimentare. Comisia a solicitat EFSA să uh, prezinte un aviz specific cu privire la siguranța polenului acestui porumb în miere. A doua hotărâre a Curții de Justiție se referă la măsurile de siguranță franceze care interdic cultivarea acestui porumb MON Curtea spune că în astfel de cazuri în care Comisia încă nu a decis în comitologie, curțile naționale au competența examinării caracterului de legalitate a măsurii. Acum, Consiliul de Stat francez trebuie să tragă concluzii în ce privește legalitatea acestei interdicții. Comisia va examina cu atenție implicațiile acestei hotărâri judecătorești în caz că există asupra măsurilor de garanție franceze sau din alte țări în ce privește cultivarea organismelor modificate genetic. Vreau să reamintesc aici că Comisia a propus în iulie 2010 o propunere legislativă privind cultivarea organismelor modificate genetic care se referă la chestiunea interdicțiilor naționale în ce privește interdicția plantelor modificate genetic și permite mai mare flexibilitate statelor membre ce privește posibilitatea de a cultiva sau nu astfel de organisme modificate genetic pe teritoriul lor pe temeiuri diferite de cele științifice. În încheiere aș vrea să vă spun că salutăm munca rapidă a Parlamentului la această propunere ca urmare a primii, primei lecturi de pe 5 iulie în Parlament și sperăm că Consiliul va conveni cu privire la o poziție comună în viitorul apropiat. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Dali, și vă mulțumim pentru că ați um, adus aceste elemente de informare. Avem acum o dezbatere intensă. Văd că practic toți eurodeputații prezenți doresc să ia cuvântul, așadar vă invit să aveți o atitudine rezonabilă cu timpii de intervenție. Domnul comisar va trebui să ne plece la un moment dat. Elizabeth Jäger. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Voi încerca să fiu succintă, deși putem să spunem foarte multe pe marginea acestui subiect. În ceea ce privește protejarea găi- găinilor răutoare. ați spus deja câte ceva despre acest lucru, însă trebuie să ne gândim și la interesele economice. Eu vin din Germania, știți și dumneavoastră că Germania a fost o țară exportatoare de ouă, iar acum am pus în aplicare ce trebuia pus în aplicare și importăm ouă. Ca înainte, încă mai producem ouă și în cuști și e foarte important ca și consumatorii să cumpere aceste ouă. Consumatorii vin la noi, ne întreabă ce se poate face pentru că situația de pe piață este acum una foarte grea. Exist, am vorbit cu mai multe tipuri de Uh, întreprinderi care folosesc aceste cuști. Există de asemenea o serie de state membre care nu și-au îndeplinit condițiile. Știm deja din 99 ce trebuie făcut și cred că nu mai e de ajuns să li se spună ce au de făcut. Trebuie să fim foarte, foarte clari și de aceea mi-aș dori ca în interesul statelor membre care au pus în aplicare ce trebuia pus în aplicare să uh, să le presionăm și pe celelalte state membre. Ați spus că tema este una foarte complicată. Cred că e nevoie de mai multe studii științifice pentru a progresa și în ceea ce privește plantele modificate genetic. Eu cer niște studii științifice foarte clare în acest sens și mai am încă o rugăminte. Uh, într-o singură propoziție și anume dioxina în sistemul alimentar din Uniunea Europeană. Ce putem face noi, ce puteți dumneavoastră să, facem, să faceți astfel încât în toate statele membre să existe niște reguli clare și transparente. Mulțumesc, domnule comisar. Domnul Delanj și apoi doamna Polson, Doamna Delanj. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu uh, nu voi fi niciodată potrivită să devin comisar european, pentru că mă întrebam în această dimineață ce aș face eu dacă aș fi comisarul Dali, dacă aș intra în gura leului și anume în Parlamentul European. Acesta deja în august 2010, apoi în septembrie 2010, a cerut serviciilor dumneavoastră un răspuns. Ce veți face? Răspunsul a fost nesatisfăcător. De aceea am inițiat acea rezoluție de care vorbeați în decembrie 2010. Conclu Concluzia mea a fost următoarea. Dacă aș fi comisar, aș intra în gura leului doar dacă aș avea ceva nou de spus. Ei bine, nu ne-ați spus nimic din ce nu știam deja. Singurul strigăt din această comisie a fost să ne spuneți care sunt acțiunile concrete pe care le veți lua. Și din nou auzim cuvinte foarte puternice legate de procedura de încălcare. Cu tot respectul, o începere a auditelor în 2012, auditurilor în 2012, la ce ne duce? Dacă sunteți norocoși, probabil la sfârșitul anului 2012 vor exista. Dacă atunci începe procedura de încălcare în pentru un stat membru, e din nou nevoie de mulți ani. Vorbesc deja de anul 2014 cu toate aceste proceduri și deci dacă vă adresați unui stat membru, de fapt nu vă adresați producătorului care nu a respectat regulile. Noi le-am cerut încă din 1999 să pună în aplicare regulile. Așa că nu cred când ne spuneți uh, aceste aspecte legate de procedura de încălcare. Producătorii vor râde. Cei care nu au aplicat încă regulamentul vor fi cei care vor crede că pot să se relaxeze, să nu asculte comunitatea europeană, pentru că orice fel de reguli stabilesc ei, de, de la ele mai avem încă 3-4 ani până le putem implementa. Deci, practic, îi pedepsiți pe acei producători care respectă regulile, care au deja niște costuri crescute de producție, de la 8 până la 13% față de ouăle convenționale. Dacă le-ar fi să le dau un, uh, un sfat acestor producători, le-ar spune data viitoare să așteptați. Faceți ca belgienii, care le-au mai acordat încă un an. E o problemă de credibilitate pentru Uniunea Europeană. Și vreau să știu din partea dumneavoastră, noi dorim să știm, deși am spus foarte clar în rezoluție, dar nu ne răspundeți, noi vrem să știm ce veți face cu aceste milioane de ouă care de la 1 ianuarie nu vor mai fi produse în corespondență cu regulile. Ce se va întâmpla cu ele? Se vor putea vinde doar în statul membru respectiv? Vor trebui să fie etichetate? Ce se va întâmpla cu importurile din țările terțe? Toate aceste întrebări nu au căpătat un răspuns și cred că comisia aceasta a ascultat destule cuvinte puternice, dar nu a văzut niciun fel de acțiune. Doamna Paulson Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar Dali. Eu nu știm când vă vom mulțumi cu adevărat. Probabil după ce vor mai trece câțiva ani, când vom vedea ce se va întâmpla în practică. Este unul din exemplele în care legislația Uniunii Europene este pusă la încercare dacă se vor uh, aplica legile aplicate la Bruxelles sau la Strasbourg sau nu? Aceasta e întrebarea. Sau putem ignora ce se întâmplă acolo. Vorbim despre acele cuști convenționale, aceasta e dezbaterea acum. Însă, peste un an va mai exista o altă problemă, și anume directiva privind ouăle aceasta va trebui să, pus, să fie pusă în aplicare din ianuarie 2013. Ce se va întâmpla atunci? Ce vom avea o viață mai bună din ianuarie 2013 sau vom vedea cum găinile vor continua să trăiască în condiții improprii. Trebuie să discutăm aceste aspecte în Comisia pentru Agricultură. Trebuie să privim spre viitor. Trebuie să nu uităm nici de porci, pentru că acum ne concentrăm discuția pe găini și pe ouă, însă mai sunt și alte subiecte. când va exista o propunere pentru o nouă strategie care să acopere perioada din 2011-2013? Pentru că încă nu am văzut nicio strategie în acest sens. Mulțumesc, vă mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Mulțumim, doamna Paulson. Domnule comisar, trebuie să vă spun că și noi ne-am gândit la subiectele pe care ni le-ați explicat și dumneavoastră în ceea ce privește OLE. Am avut această discuție din nou și în Parlamentul European. Nu ați venit cu nimic nou. De la 1 ianuarie 2012 știm, acesta este termenul limită. Știm că în acest moment vor exista milioane de ouă ilegale pe piață, subliniez cuvântul ilegale, uh, ne vorbiți despre procedura de încălcare a tratatelor și că această procedură va fi inițiată. Însă ce înseamnă exact acest lucru? Ca întreprinzător poate aș putea să stau liniștit, să aștept, pentru că și guvernul naț- guvernele naționale au ceva de spus. Însă aș vrea să știu de la dumneavoastră exact cum vor sta lucrurile, un răspuns detaliat. Și apoi, despre câte milioane de ouă vorbim, în primul rând? De la 1 ianuarie 2012 am destulă imaginație să-mi imaginez ce înseamnă, ce se va întâmpla atunci. Vom vedea la televizor imagini cu milioane de ouă distruse? Ce veți face în acest sens? Cred că ne îndreptăm spre un scandal uriaș și cred că ne le va fi foarte greu cetățenilor să creadă că noi în ultimele luni ne-am chinuit foarte mult să ajungem la niște soluții raționale. Pentru moment nu pot decât să vă întreb, nu ne luați pe noi în serios și vă doriți ca atunci cetățenii să ne ia în serios dacă noi acționăm așa cum acționăm? Și apoi a doua întrebare legată de miere. Există o sentință din septembrie 2012 în cazul mierii. Acea cauză ne arată foarte clar că există o coexistență care nu funcționează în ceea ce privește noile tehnici de modificare genetică. Veți permite veți permite să intre și în Uniunea Europeană tehnici de modificare genetică sau le vom interzice în continuare? Cred că este foarte greu să interzicem consumul de miere care conține urme de plante modificate genetice. Mulțumesc, spune domnul președinte. Îi mulțumim, Ulrike. Acum, doamna Nicholson. Uh, domnul Jim Nicholson. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că ar fi bine să fiu un pic uh, drăguți cu domnul comisar la câte pietre au fost aruncate în dumnealui și va trebui să vedem uh, cum putem să găsim o cale de a ieși din uh, impas. Membrii acestei comisii de joia trecută până acum au primit vreo șase mii de e-mail-uri și toate se referă la aceleași lucruri pe care le știm de foarte mult. Însă există foarte multe îngrijorări, domnule comisar. Nu vreau să repet ceea ce a spus Esther și, au, și ceilalți, însă vor exista vreo 80 de milioane de ouă la 1 ianuarie care, care sunt legale și care nu vor fi fost produse în Uniunea Europeană. Și atunci ce veți face? Ce se va întâmpla cu acele ouă? aceasta este marea întrebare, pentru că foarte mulți agricultori au făcut investiții masive în a-și uh, conforma fermele cu standardele pe care le-am impus noi. Au cheltuit enorm de mulți bani și acum îi va costa și mai mult să producă acele ouă. Și atunci ce vom face? Ce înseamnă că veți aplica procedura de infracțiune uh, și în ce țări îi veți trimite pe oamenii dumneavoastră? Ce țări credeți că vor uh, fi țapii spășitori? Poate ar trebui să știm care sunt aceste țări și când uh, țintiți uh, anumite state, spuneți uh, că veți lua măsuri. Ce veți face în procedurile de infracțiune? Băncile îi presează pe acești oameni să-și recupereze banii. Ce faceți? Veți opri exporturile de ouă dacă acestea sunt produse ilegal? Uh, dar oricum uh, veți opri și ouăle proaspete și ouăle uh, în stare uscată care sunt folosite în panificație. Deci până la urmă producătorile vor lua propriile acțiuni pentru a opri importurile de ouă. Mulțumesc, Jim. Dragi colegi, nu aș vrea să vă epuizați toate eforturile pe domnul uh, Dali și după aceea să fiți prea slabi cu domnul Cioloș săptămâna viitoare, doamna Iar. Și apoi doamna Garcia. Domnule comisar, vorbim despre credibilitate acum. Dacă facem legislație, această legislație trebuie să fie și pusă în aplicare. Așa că trebuie să ne punem această întrebare. Atunci mă întreb, eu trebuie să mă mai chinui în Parlamentul European, ne certăm pe directive, pe legislații care nu interesează pe nimeni. Găinile otoare sunt un exemplu foarte prost. Au existat 12 ani la dispoziție pentru punerea în aplicare. Toată lumea știe acest lucru. Și se vede că în mari părți din Europa nu a interesat pe nimeni această legislație. Noi și Comisia de asemenea nu am avut atitudinea de care era nevoie. Noi am început să lucrăm acum 12 ani. Am spus ce trebuie să se întâmple și cum trebuie să se pună în aplicare acest regulament. Apoi am fost criticați în anumite regiuni și se pare că acolo nici măcar nu se mai poate vorbi de acel moratoriu pe care ni-l doream. Atunci ne punem întrebarea ce se va întâmpla în momentul în care se ajunge la termenul limită stabilit. Trebuie să ne întrebăm, am făcut prea puține? Însă intervin aici și statele membre. Și statele membre ar putea să se implice mai mult. Vreau să continui cele spuse de colega mea. Ce vom face de la 1 ianuarie anul viitor? Îi vom forța pe consumatorii noștri să consume ouăle care sunt produse așa cum, se noi, cum ne dorim noi. Apoi, despre miere. Ați uh, spus ce aveați de spus, acum ne confruntăm cu niște întrebări de ordin practic. Eu cred că ar fi o problemă dacă venim cu niște autorizații în ceea ce privește organismele modificate genetic separate pentru furaje și pentru alimente. Pentru că vom vorbi de anumite pentru furaje și apoi la miere spunem dintr-o dată că e o altă legislație, cea pentru alimente. Apoi, trebuie să ținem cont de sentință pentru a vedea ce se va întâmpla cu hotărârile luate în statele membre. Albinele nu știu că există granițe, nu știu ce este autorizat în Germania și ce în Cehia nu, și zboară peste graniță și adună polen. Deci, trebuie să vorbim neapărat și despre anumite bariere tehnice. Mulțumesc! Grazie, onorevole Iar. Erranz Garcia, poi... De... Mulțumesc, uh, doamna Garcia, acum. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Uh, vă mulțumesc pentru această prezentare. Am ascultat cu mare atenție ceea ce a spus dumneavoastră. Producătorii spanioli așteaptă să așteptăm până în 2014 să implementăm acest nou sistem de cuști. consumatorii din afara Uniunii Europei, din Statele Unite, din Brazilia, din Argentina, din India, vor beneficia de aceste măsuri pentru că ne vor uh, exporta ouă uh, produse de găini care trăiesc în condiții mult mai proaste decât în cuștile europene. V-ați gândit uh, la aceste lucruri, domnule comisar? Cum stau lucrurile cu ouăle produse în condiții mult mai proaste? Bineînțeles că este nevoie de măsuri în statele membre, însă cum vă veți asigura că prețurile ouălor nu cresc prea mult? Oricum există anumite dezechilibre uh, ouăle importate trebuie să fie produse în cele mai bune condiții, pentru că altfel nu le vom putea comercializa consumatorilor europeni, pentru că deja consumatorii europeni sunt foarte precauți în privința prețurilor. Apoi uh, este vorba de obligațiile de autorizare indiferent de procentul de material OMG. Ce resurse vor fi puse la dispoziție de către Comisie pentru a accelera procesele administrative pentru că vor exista derapaje. 80% din Spania este în favoarea OMG-urilor. Așa că mierea produsă în anumite țări trebuie să fie supusă autorizărilor în masă sau în vrac. Sper că Comisia uh, nu va afecta prea mult producătorii. Apoi nu v-ați referit la concluziile întâlnirii cu experții din statele membre din Comitetul Permanent pentru Siguranța Alimentară de pe 22 septembrie, pentru că lanțul uh, alimentar ne preocupă în acest Parlament. Vroiam să știu dacă aveți ceva de spus. Acum Albert Des. Jetzt. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar Dali. Multe colege și mulți colegi v-au spus că nu am acționat, nu s-a acționat cu destulă putere. Eu, în ultimii cinci ani în Parlament, am avut de-a face de mai multe ori cu dumneavoastră și, deși ați fost criticat astăzi aici, eu spun că am cunoscut un comisar care a acționat de câte ori era nevoie și pornesc de la premisa că și în aceast, acest subiect Uh, greoi, găinile otoare și în ceea ce privește mierea, aveți găsi niște răspunsuri, niște soluții. Noi, Parlamentul, suntem pregătiți să căutăm împreună cu dumneavoastră niște soluții bune la aceste probleme, soluții care să se concretizeze în niște hotărâri europene care vor trebui să fie puse în aplicare. Colegii au spus că timpul de punere în aplicare a fost unul foarte lung. Intervenție fără microfon. Doamna McGuinness. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Am câteva întrebări uh, punctuale. Dacă ouăle produse în cuști convenționale vor rămâne la vânzare după 1 ianuarie 2012 în Uniunea Europeană? A doua întrebare este dacă Comisia va restricționa comerțul cu aceste ouă și cum va face acest lucru? A treia întrebare țintirea statelor membre? Veți uh, ținti sau le veți viza pe cele care se conformează sau cele care nu se conformează? Pentru că dacă începeți uh, cu uh, cei buni, poate că ne va lua zece ani până vom ajunge la o concluzie. Poate aveți noroc și lucrurile se întâmplă mai repede, dar sincer, cred că va trebui să, să înfăptuiți miracole ca să rezolvați această problemă dar cred că pentru producătorii care au investit în uh, sistemul de cuști îmbunătățite, aceștia vor avea probleme cu noi dacă ceilalți au voie în continuare să comercializeze ouă. Și o înțeleg pe colega din Spania care spunea că au nevoie de mai mult timp. Vă rog să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lebrun. Mulțumesc. Nu vreau să mă alătur și eu acestui concert al indignării, dar, într-adevăr, îi mulțumesc domnului comisar pentru, propun, pentru cuvintele sale. Aș vrea însă să adaug și un dar, pentru că există un dar. Acum ceva vreme, Comisia a prezentat un pact pentru piața unică. Este o măsură emblematică, o măsură esențială pentru a înfrunta criza. Știm că armonizarea regulilor poate fi o pârghie de creștere importantă. În acest caz, ce mesaj vrea să transmită Comisia penalizându-i pe producătorii care se conformează regulilor pieței pieței unice în uh, beneficiul celor care nu se conformează. Una dintre responsabilitățile Comisiei nu este cumva să-și păstreze rolul de gardian al tratatelor? Am înțeles că Comisia se va adresa cu fermitate statelor recalcitrante, dar este imposibil astăzi să ne mulțumim cu acest răspuns. Așteptăm, așa cum au spus și colegii, măsuri clare și mă gândesc în special la țările uh, cum este țara mea, care s-au conformat și a căror producție a scăzut instantaneu cu 8%, în timp ce alte țări care nu se conformau și-au crescut producția cu 16%. Deci cred că este urgent, dar urgent și pe fond, cât și pe formă, să ca Comisia să arate că are capacitatea de a-și asuma rolul de putere executivă fie prin elaborarea unor reguli foarte precise, foarte clare și foarte concrete, fie prin sprijinirea producătorilor care s-au aliniat deja și s-au conformat deja. Oricum ar fi, mă alături colegilor mei care se întrebau și care spuneau că suntem extrem de îngrijorați uh, cu privire la această situație. Și cred că ne îndreptăm uh, spre o formă de scandal dacă nu se ia o acțiune rapidă și extrem de concretă. Mulțumesc, mai avem zece persoane pe listă, așa că vă rog să vă limitați la un minut. Martin Oisland, vă rog. Äh, Domnule comisar, nu voi vorbi din nou despre găinile otoare pentru că s-a vorbit destul. Mai am o întrebare. Să ne spuneți concret despre ce state membre vorbim. Care sunt cele care nu au implementat ceea ce trebuia? E adevărat că există state membre în care nu nici măcar nu se are în vizor implementarea legislației. Apoi, despre miere. Ne-ați spus care e situația în care ne aflăm că nu știm uh, cum să interpretăm această sentință. Domnule comisar, ne-ați vorbit foarte mult despre control când vine vorba de miere. Însă, vorbim despre o reevaluare în ceea ce privește tehnicile de modificare genetică. Nu putem să impunem pur și simplu o interdicție. Uh, și trebuie să vorbim despre o suprafață pentru producerea de miere unde să nu existe plante modificate genetic. Apoi, despre importuri. Putem să autorizăm tot ce se importă? Putem face așa ceva? Sau vorbim despre regula toleranță zero? Aceasta nu ar putea să fie respectată dacă spunem că nu trebuie să existe niciun fel de urme de organisme modificate genetic în miere. Apoi, folosirea acestor tehnici, aceasta va duce la probleme pentru apicultori. Acum, domnul Agniu, un minut. Domnule președinte, nu vreau să înceapă timpul decât în momentul în care se va uita la mine domnul comisar, dacă nu vă supărați. Sperăm să aud ceva util de dumneavoastră suna dur, dar nu va da rezultate. Puteți doar să ne promiteți că veți avea camioane în fața acestor unități scoțând ouăle și spărgându-le. Dacă nu faceți așa, veți vorbi cu oameni și o să faceți vizite, este o unitate mare, o să vă arată niște depozite și de fapt nu veți face mare lucru. Procedurile de infracțiune vor fi văzute ca o licență de a utiliza cuștiile învechite chiar uh, și când uh, nu ar trebui să mai facă. Iată ce sfat ar fi. Puteți să mă acuzați că mă pronunț pentru lucruri așa cum facem în Anglia. Există niște lucruri în circumscripție. E dreptul guvernului nostru de a face presiune asupra celor care importă ouă să se asigure că există o pistă de uh, audit adecvată. Am văzut că există 20-30 de lanțuri de furnizare care Trebuie de unde vin ouăle, să spună care sunt comercianții, astfel vom putea apăra producătorii din Marea Britanie. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnul Agnew. Următorul vorbitor acum. Mulțumesc. Nu voi vorbi mai repede decât vorbesc de obicei. În ceea ce privește ouăle din cuști convenționale, vorbim despre ouă ilegale tot timpul, dar vorbim despre găini ilegale în același timp? Dacă cușca este ilegală, atunci, în primul rând, găina dinăuntru e ilegală înainte să fie oul ilegal. Așa că aceasta este problemă. Cum le eliberăm pe aceste găini ilegale din cuștile lor? Ce înseamnă acest lucru pentru dumneavoastră? Ați auzit ce am avut de spus noi, că trebuie să acționați rapid împotriva statelor membre care nu se țin de punerea în aplicare. Punerea în aplicare a fost destul de lungă, a existat un timp de tranziție suficient și s-au dat chiar și fonduri pentru punerea în aplicare. Trebuie să ținem cont și de acest element. Au existat anumite uh, facilități pentru întreprinderile care au pus în aplicare legislația. Trebuie să ne gândim ce se va întâmpla în viitor. Nu vor mai exista fonduri pentru cei care se țin de legislație sau ce se va întâmpla. Apoi, aveți curajul ca acele întreprinderi care nu au pus în aplicare legislația să fie semnalizate și să fie închise. Apoi, sentința privind mierea. Aceasta ne arată foarte clar că este foarte, foarte târziu. E timpul să existe o, un regulament de coexistență în Europa. Coexistența e posibilă în toate statele din lume. Doar în Europa vorbim despre toleranță zero și așa mai departe trebuie să ținem cont de alimentele care sunt importate. O mare parte dintre ele conțin organisme modificate genetic și trebuie să fim atenți și în relația noastră cu producătorii noștri. Și aici e nevoie de progrese. Schmidt, poi Silvestri. Domnul Schmidt și apoi Silvestri. President, thank you. I'll, I'll not... Domnule președinte, mulțumesc. Nu o să repet ceva ce au spus colegii. Domnule comisar, o să urmeze exemplul. Jim Nicholson și eu o să fiu foarte amabil cu dumneavoastră. Dar vă rog să nu înțelegeți uh, în mod greșit uh, frustrarea pe care avem față de lipsa de acțiune ce privește chestiunea ouălor și a găinilor răutoare. În toate circumscripțiile trebuie să apărăm regulile europene față de fermieri și producători și devine tot mai dificil și serviciile noastre știu uh, există probleme cu identificarea electronică a ovinelor de la bun Acum încercăm să ne conformăm cu aceste reguli. Luar note de ce a spus în prezentare și e și pericolul legat de pericolul moral. Dacă nu întâlnim aceste măsuri, pericolul moral este că aceste reguli europene vor conta mai puțin și atunci producătorii din diverse țări, dacă la un moment dat se vor întreprinde măsuri, acțiuni de infracțiune într-un viitor îndepărtat și până la urmă ce vor face la Consiliu și statele membre, e mult prea târziu și mult prea puțin. E nevoie de niște stimulente directe economice pentru cei care produc uh, în mod legal și uh, elemente de descurajare pentru cei care produc ilegal. Noi vă încurajăm să aveți acțiuni mai dure, mai severe față de statele membre. Și sunt în dezacord cu colegii că distrugerea acestor cantități foarte mari n-ar fi acceptabilă. Dar în perioade în care e nevoie de interese economice, o chestiune concretă, având în vedere că produsul va fi ilegal după anul nou, puteți să-mi confirmați că statele membre individuale care vor opta să închidă frontierele, vor fi îndreptățite conform dreptului european să facă acest lucru? Și acum în legătură cu mierea, pe scurt. Păreți să spuneți că avizul EFSA, pe care l-a solicitat cu privire la miere, putea fi utilizat ca retroactiv să se aplice autorizarea cu această contaminare. Din nou, aspect legat de pericolul moral. Se transmit mesaje greșite pentru producătorii de produse modificate genetic și producătorii în general. Ce calendar aveți pentru avizul EFSA și ce măsuri pentru despăgubirea producătorilor? Silvestris, poi Bove. Acum uh, colegul Silvestris și apoi Bove. Grație, grație per essere... Da, mulțumesc foarte mult, uh, domnule comisar. Vă mulțumesc că ați venit aici în fața noastră astăzi și vă mulțumesc că ați spus ce ar fi trebuit să spuneți, și anume că la 1 ianuarie 2012 va intra în vigoare nou regulament și cei care nu-l respectă vor fi sancționați. A spus ce trebuia să spuneți. Acum vă rog să-mi permiteți să spun și eu următoarele. Ați anunțat că în mod foarte energic și cu hotărâre veți face ce va fi de făcut. Veți acționa în conformitate cu legislația dar există și rațiuni de oportunitate care nu pot fi avute în vedere. Cine nu a respectat normele, nu au făcut-o pentru că nu doreau și nu pentru că nu puteau să facă. Cei care n-au avut, n-au respectat regulile, nu pur și simplu pentru a cheltui acești bani pe alte investiții. Sunt și producători care n-au putut respecta normele pentru că întâmpinau uh, probleme pe piață, de exemplu, acțiunile întreprinse de Uniunea Europeană sunt acțiuni de sancționare a producătorilor până la urmă. Producătorul care produce încălcând normele va înceta să mai producă și care va fi rezultatul. Pur și simplu vom uh, proteja găinile care se află în ilegalitate, vom facilita exporturile din țări terțe înspre Uniunea Europeană, care produc în condiții mult mai proaste decât cele care există în prezent în UE și față de normele noului regulament. Această chestiune a intrării în vigoare vine într-o perioadă de criză care îi împovărează pe consumatori și producători. Evident, e corect să acționați așa, dar nu este oportun în acest moment. Eu cred că o măsură suplimentară care să garanteze cel puțin posibilitatea comercializării acestor ouă înspre industria prelucrătoare sau în interiorul țărilor în care se produc, pentru ouăle produse în exploatații care nu respectă normele, e un lucru pe care ar trebui să-l prevedem Domnule comisar, trebuie evident să dăm dovadă de fermitate cu privire la principiul regulamentului, dar ținând cont ce se întâmplă în acești uh, ultimii ani și în ultimele luni, e nevoie de anumite măsuri de sprijin. Și un coleg recent a subliniat faptul că pentru anumite resurse care au fost prevăzute pentru a sprijini pe plan financiar investițiile pentru uh, modernizarea acestor uh, cuști, acestor baterii, deci e nevoie de resurse suplimentare care să poate să-i ajute pe cei care n-au reușit să se conformeze, să se adapteze, trebuie ajutat să-și adapteze aceste cuști, mi s-ar părea un lucru bun. Deci există reguli, bineînțeles, dar cred că trebuie de asemenea să se țină cont de aspectele de oportunitate și nu doar uh, pentru că trebuie aplicate sancțiuni în momentul de față, ar însemna să-i pedepsim pe producători și asta ar facilita și mai mult importurile în proveniență din state terțe care produs în condiții și mai proaste. Mulțumesc și acum domnul Bove. Domnule comisar, nu am obiceiul să vă felicit, dar astăzi o să fac acest lucru. Pentru că cred că măcar o dată, Comisia va merge până la capăt cu o normă care este cea legată de bunăstarea animalelor. Prea adesea avem tendința și discutăm aici despre ouă, de produse și exploatații și de fapt nu vorbim despre animale. Această măsură a fost clar votată pentru o îmbunătățire a normelor de creștere și cred că se aplică această normă și o măsură normală care vine în interesul animalelor. Cred că e important de. Unde cred că ar trebui să fim mai atenți este să există o armonizare clară asupra produselor de import, pentru că evident ar fi cu totul anormal să avem o practică în interiorul Europei, dar la produsele de import, mai ales la ouăle industriale, să se accepte o normă care să fie în contradicție. Deci cred că ar trebui poate să se meargă mai departe în ce privește o armonizare în cadrul piețelor. Acesta era un prim aspect. Un al doilea, cu privire la organismele modificate genetic. Am trei întrebări simple. Comisia are vreo idee, a făcut o evaluare a contaminării mierii și polenului în Europa și cum are de gând să facă această evaluare? Știm că există o problemă, adică deocamdată s-a vorbit de mono 810, dar dacă la importuri avem o poluare legată de polenul de bombac, de rapiță sau de alte plante, o să avem o problemă reală, pentru că aceste culturi nu sunt autorizate în Europa, dar pot să fie autorizate în altă țară. Cum nu se autorizează aici, va trebui să spunem foarte clar, să se interzică aceste lucruri. Cred că problema pusă de legislație va face ca Uniunea să aibă o poziție mai limpede, mai clară. A doua întrebare, ce măsuri de despăgubire vor fi aplicate în caz de interdicție de descalificare a mierii și polenului pentru apicultori, pentru că ei vor fi victimele unei contaminări pe care nu au dorit-o. O a treia întrebare și mă opresc. Comisia are de gând să întreprindă măsuri de informare a consumatorilor va trebui ca la mierea de import din Argentina, cred că ar trebui să se pună ștampile cu miere modificată genetic, astfel încât consumatorii să poată să aleagă mierea pe care o vor cu sau fără conținut modificat genetic. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Lyon și apoi domnul Antan. Uh, <coughs> uh, Mulțumesc, domnule președinte. Cred că putem să fim mulțumiți de faptul că ați fost de acord să veniți astăzi printre noi și să faceți față discuției. Nu ați trimis un reprezentant ca să apere ceva ce e de neapărat și pentru asta vă felicităm. Însă am niște întrebări foarte grave, de care trebuie să fiți conștient de ce am discutat noi despre acest subiect cu dumneavoastră? Cu ce le vom spune noi consumatorilor când părăsim această sală? Ce le spunem că se întâmplă după 1 ianuarie 2012? Ce le spunem fermierilor care au investit 12 milioane de lire pentru noile sistem de cuști? Ce le vom spune? Le vom spune că domnul comisar va trimite niște inspecții și poate în viitorul uh, apropiat vor vor exista în continuare producători de ouă ilegale. Îmi pare rău, așa ceva nu se poate, pentru că nu se respectă legislația europeană. Și ce vor face producătorii? Producătorii vor uita de toate acestea, vor impune în aplicare totul anul viitor? Nu, pentru că nu există sancțiuni, așa că vor continua să procedeze ca până acum. Îmi pare rău, nu e destul. Trebuie să vă reîntoarceți la noi cu un plan un plan care să fie foarte clar, să existe niște obligații foarte clare și consumatorii să știe că din 1 ianuarie anul viitor vor consuma ouă care sunt conforme legislației. Trebuie, de asemenea măsuri, să ne asigurăm că lucrurile vor sta așa. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare, domnule comisar, care se referă la miere hotărârea Curții Europene de Justiție poate să favorizeze, pe de o parte, riscul de delocalizare a condiționării mierii consumate de consumatorii europeni, dar poate favoriza și contrafacerea originii mierii. Există o tehnică foarte simplă, luarea polenului din miere ori. Polenul este un element foarte important în trasabilitatea mierii și în curând orice importator va putea să depolenizeze mierea, iar în textul actual uh, tot miere va fi, deci ne confruntăm cu un risc important de a pierde din capitalul de producție și pe de altă parte riscăm să păcălim consumatorul. Și aș vrea să vă fac o sugestie. Nu cumva una dintre soluții ar fi să revizuim directiva privind mierea, astfel încât aceasta să fie în conformitate cu avizul Comitetului pentru Lanțul Alimentar din iunie 2004, care spune că mierea nu se încadrează sub incidența uh, regulamentului 1928 din 2003. Și, din păcate, nu voi asculta răspunsul dumneavoastră pentru că va trebui să plec din sală. Domnul Glattenfelder. Mulțumesc, domnule președinte. Majoritatea producătorilor de ouă din Ungaria deja folosesc cuștile mai mari. Aceștia se tem că Comisia Europeană va dori să fie respectate regulile cu mare, mare strictețe. De aceea, la noi se fac deja pregătiri astfel încât vechile cuști să fie duse în Ucraina, unde producerea, producția convențională va continua. Ouăle de acolo vor fi importante în Euro, importate în Europa. Ce lecții importante învățăm de aici? Motivul pentru care vechile tipuri de cuști sunt folosite să se producă o acum e că, e că de pe urma lor se câștigă bani. Când cineva merge la magazin, se uită la ouăle din raft. Ouăle convenționale costă cu 15 până la 20% mai puțin. Foarte mulți oameni și-au pierdut locurile de muncă în multe regiuni din Europa, așa că ei uh, cheltuie cam 40% din venit pentru achiziționarea de alimente, însă acum ei nu mai au bani să cumpere acele ouă care sunt produse pe baza unor uh, reguli mai stricte. Ce vedem? De câte ori uh, introducem regulamente în ceea ce privește bunăstarea alimentelor, trebuie să țin, ținem cont și de factorii pe care i-am menționat. Acum vorbim despre noile tipuri de ouă. Aspectele despre care vorbeam sunt relevante în acest sens. Am depus o întrebare. Ați fost foarte mulțumit de procesul accelerat de luare a deciziilor, însă vă mulțumesc amendamentele Parlamentului pentru că vom vorbi despre motive socioeconomice pentru restricționarea folosirii de OMG-uri, OMG însă în același timp trebuie să vorbim despre siguranța alimentară și să ținem cont de factorii de mediu. Sunteți de acord? Mulțumesc pentru câteva secunde, încă o întrebare și încheiem. Mulțumesc, domnule președinte. Da, doamna Luling. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că atunci când uh, facem legi europene, poate că ar fi bine să ne amintim că unii dintre noi au nevoie de, să se preocupe de bunăstarea animalelor. Unii se preocupă mai mult de bunăstarea animalelor decât bunăstarea oamenilor. Așa și este. Pentru că acum oamenii suportă repercusiunile negative. Toate astea vor afecta ocuparea forței de muncă și așa mai departe. Deci cred că ar trebui să fim un pic atenți. Apoi am o întrebare legată de apicultori Și eu cred că unii apicultori s-au bucurat un pic cam de vreme cu privire la această hotărâre a Curții de Justiție, mai ales cei care sunt uh, visceral împotriva OMG-urilor. Acum, dacă se gândesc mai bine, cred că nu au făcut un mare serviciu colegilor lor. Acum vreau să știu ce va institui Comisia pentru a asigura menținerea activității apicole în zonele de producție a organismelor modificate genetic. Nu sunt multe, dar ce o să faceți? O să-i goniți de acolo pe apicultori? Și cine va plăti aceste analize ale produselor? Cine îi va despăgubi pe apicultori pentru pierderile de valoare a produselor? Prego. E poi daremo la parola. Urmează colegul Ashworth și apoi comisarul Dali. Curajosul comisar Dali. Sunt de acord cu cele spuse de colegul meu, domnul Nicholson, și eu vă voi oferi puțin uh, sprijin. Le reamintesc colegilor mei că statele membre au fost de acord în anul 1999 să se impună o perioadă de tranziție, astfel încât uh, industria să poată treacă, să treacă la noile cuști. Statele membre în ultimii 12 ani sunt cele care nu și-au dus la îndeplinire obligațiile și anume să pună presiune asupra industriilor proprii să facă această tranziție. Iar iată că acum Comisia se află într-o situație foarte dificilă. Cam la atât se restrânge simpatia mea pentru domnul comisar. Acum ne aflăm în următoarea poziție. La fel ca și colegii mei și eu vreau să știu ce se va întâmpla la 2 ianuarie. Ce veți face cu acele ouă? Și cum veți aborda problema celor producători din țara mea, dar și din alte țări, care deja au trecut prin întreaga procedură pentru a folosi echipamentul corespunzător? Ați vorbit de procedurile de infracțiune pentru aceste state membre. Cu toții știm cât de lungă este această procedură și știm cu toții ce se va întâmpla cu Comisia în această poziție. Așa că, domnule comisar, la 1 ianuarie, ce veți face? ce putem noi să le spunem producătorilor noștri din țările noastre, acelora care și-au crescut costurile? Ce aveți de gând să faceți? Mulțumim tuturor colegilor care au luat cuvântul, spune domnul președinte. Acum, domnul comisar trebuie să răspundă la toate aceste întrebări ne va spune cum vor arăta aceste măsuri, mai ales dacă ținem cont de faptul că au fost aprobate acum 12 ani. acum cinci ani ministrul a fost aici să semneze. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc pentru aceste intervenții colorate și variate pe care le-am uh, ascultat astăzi. Dați-mi voie să încep uh, prin a pune lucrurile într-o perspectivă. Eu nu sunt uh, unul care aruncă pisica în curtea altuia, însă este o problemă de competențe aici. E foarte frumos să spui ce a făcut comisia de nu mai sunt găini în cuști, dar comisia doar a dat baza pentru a se asigura că nu mai există găini ilegale în cuști. Acum este de competența și responsabilitatea statelor membre să facă acest lucru. Eu, ca și comisar, în mai multe ocazii anul acesta, am supus acest lucru în atenția statelor membre în Consiliul Agri și le-am spus acest lucru în mod repetat și am îndemnat să se conformeze cu această directivă. Însă este de responsabilitatea lor să se conformeze. Eu nu vreau să se înțeleagă greșit că este responsabilitatea altcuiva, pentru că până la urma urmei cu toții suntem în aceeași barcă și toți trebuie să găsim o soluție. Însă aș vrea ca această comisie să înțeleagă care sunt competențele și cine ar trebui să întreprindă acțiunile necesare pentru a asigura conformitatea cu diferitele directive și regulamente pe care le adoptăm în procesul legislativ. Așadar, marea mea problemă este că trebuie să încercăm să împingem statele membre să acționeze. Chiar și după ce am cerut în mod repetat informații, unele state membre nici până în ziua de astăzi nu ne-au dat datele cu privire la situațiile din țările lor. Acestea sunt Ungaria, Italia, Letonia, Spania și Grecia. Acestea sunt țările care încă nu ne-au dat date cu privire la pozițiile și situațiile din țările lor. Apoi avem Belgia, Bulgaria, Cipru, Franța, Polonia, Portugalia și România, care nu, se, nu s-ar conforma în totalitate cu această directivă. Deci avem 12 state membre care sau în care avem probleme. Nu spun că toate găinile crescute în aceste state membre nu toate găinile outoare sunt o problemă în aceste state membre, dar unele, în unele țări procentul este mai mare. Procentul din producția lor va fi ilegal începând cu 1 ianuarie anul viitor. Și aș vrea să mai fac o mențiune. În politică, problemele sunt adesea unidimensionale. Dacă această problemă ar fi una unidimensională, soluția ar fi foarte simplă. M-aș duce la avocați, avocații mi-ar spune orice, fiecare ou produs în aceste cuști este ilegal și trebuie distrus. Așadar, luăm sugestia domnului care a vorbit mai devreme. Poate că putem să creăm un task force cu reprezentanți din toate state, statele membre care să meargă să discute toate găinile și toate ouăle care sunt produse în aceste cuști. Aceasta este soluția. Soluția evidentă. Dacă avem uh, o atitudine cu o singură dimensiune față de această problemă. Dar această problemă are mai mult decât o dimensiune. Are, evident, o dimensiune economică în țările care produc aceste ouă, unele aflate deja într-o criză profundă, iar în al doilea rând există o dimensiune uh, și un impact asupra consumatorilor și asupra raportului de cerere și ofertă și a prețurilor ouălor. Așadar, trebuie să găsim o soluție politică la aceste probleme. Putem să mergem în instanță și să spunem ouăle sunt ilegale și atunci trebuie distruse. Putem să facem asta. Asta e o soluție. Însă eu uh, vă îndemn să facem un lucru și nu am declarat acest lucru în mod deschis, pentru că încă mă bucur de avantajul unei poziții legale, și anume să oprim uh, sau să izolăm orice ouă care nu sunt um, produse conform directivei și să fie Uh, folosite doar pentru producție și nu pentru consum și asta în interiorul statului producător. Asta este soluția pe care încerc eu să o promovez. Totuși, deocamdată nu am o bază juridică pentru a lua o astfel de măsură. Eu cred că aceasta ar fi o soluție care ar proteja care i-ar proteja pe toți crescătorii și pe toți producătorii de ouă care au investit în propriile lor țări, astfel încât să nu se confrunte cu importuri uh, de ouă produse în alte țări la costuri mai reduse. Și bineînțeles, aceasta i-ar îndemna pe toți crescătorii să corecteze această situație. Aceasta este soluția pe care o văd eu dar nu este soluția pe care vă pot promite, pentru că încă nu sunt uh, foarte sigur de toate implicațiile. Și lucrez cu serviciile mele și cu reprezentanții statelor membre pentru a găsi un fel de soluție în acest cadru. Cam atât despre găinile ouătoare. Acum, cu privire la organismele modificate genetic, și în această privință, cred că problema cu OMG-urile și mierea este o problemă de coexistență. Deci trebuie să revizuim uh, regulile de coexistență, mai ales uh, în ceea ce privește cultivarea organismelor modificate genetic și producerea de miere. Și în al doilea rând este o problemă de autorizare. Așa cum am spus și înainte, deja am dat uh, instrucțiuni către EFSA pentru a începe o analiză pentru a evalua siguranța polenului din miere și pentru a consilia dacă poate fi acordată o autorizație în acest sens. În ceea ce privește cultivarea, uh, au existat anumite probleme care au fost ridicate în timpul discuției. Pot să vă spun că am uh, văzut amendamentele Parlamentului și credem că putem să lucrăm cu Parlamentul la aceste amendamente pe care le-ați propus atunci când v-ați pus de acord asupra poziției dumneavoastră. Și cred că pentru noi este o situație acceptabilă în care trebuie să lucrăm împreună. Sigur că există nevoia unor discuții suplimentare, dar putem să lucrăm împreună. Pot să răspund acum și la întrebările specifice legate de găinile ouătoare pe care le-a pus doamna Guinness. Dacă acestea vor rămâne la vânzare, Răspunsul este să zicem că nu ar trebui să rămână la vânzare. Aceasta este poziția mea. Nu ar trebui să rămână la comercializare pentru consumatori. Și dacă comerțul va fi restricționat, aș spune că da, ar trebui să fie restricționat la producție și nu la retail, la consum. Dați-mi voie să repet, eu nu fac nicio promisiune. Eu doar afirm și declar care este procesul de gândire în momentul de față și care este poziția mea personală în momentul de față. Dar trebuie să se deruleze foarte multe negocieri cu serviciile juridice și cu statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule comisar Dali. Nu știu uh, dacă toți colegii sunt mulțumiți de răspunsuri și de concluzii, dar suntem uh, bucuroși să constatăm uh, pasiunea și fermitatea dumneavoastră în a găsi o soluție la această problemă. Ideea este să le spunem consumatorilor cine s-a conformat și cine nu. Unii colegi au vrut să intervină, dar nu pot acum să dau din nou uh, cuvântul eurodeputaților pentru că domnul comisar Uh, trebuie să plece. Așadar, să ne luăm la revedere de la domnul comisar, să așteptăm un minut și după aceea să reluăm ședința. Grazie. Diamo inizio al punto 6. Haideți să trecem la punctul 6. Am dorit să reluăm uh, ședința. Abbiamo solo mezz'ora, poi dopo... Nu mai avem decât o jumătate de oră la dispoziție. Apoi urmează reuniunea coordonatorilor. Allora, punctul 6 all'ordine del giorno. Modi- Așadar, punctul 6 de pe ordinea de zi. Modificarea regulamentului 617 din 2009. Vă rog să ne reluăm activitatea, dragi colegi, nu mai uh, stați pe coridor. Deci, modificarea regulamentului 617 din 2009 de deschiderea unui continent tarifar autonom pentru importurile de carne de vită de calitate superioară. V-aș reaminti, dragi colegi, înainte de a da cuvântul raportorului domnului La, că e vorba de ceva din 1998 când o comisie a OMC s-a spus că e incompatibil cu aplicarea anumitor măsuri. Interdicția unor măsuri fitosanitare care nu era respectată în cadrul interdicției de către comunitate, dar se importa produse din carne de animale tratate cu, anumite, cu anumiți hormoni de creștere, după un litigiu îndelungat, inclusiv cu sancțiuni impuse de Statele Unite și Canada S-a semnat un protocol de acord în 2009 care duce la o aplicare în trei faze pentru a reduce treptat nivelul de sancțiuni aplicate de SUA pentru produsele Uniunii, în timp ce Uniunea Europeană s-a angajat prin acord să crească progresiv contingentul tarifar de carne de calitate superioară produsă de la bovine care nu au primit tratamente cu hormoni de creștere. În prima fază s-a stabilit o cantitate de 20.000 de tone de carne de vită de foarte înaltă calitate prin regulamentul 617 pe 2009 al Consiliului. Acum uh, intrăm în a doua fază și anume Statele Unite trebuie să suspende toate sancțiunile care mai rămân și în această a doua etapă a acordului se prevede o creștere la 25.000 de tone. Deci de la 20.000 se va ajunge plus 25.000 la 45.000 de tone. Un subiect despre care am discutat și în misiunea din SUA și la întâlnirea cu autoritățile americane. Consider că așadar e important să îi dăm acum cuvântul domnului Lyon și apoi Aș vrea să salut cu această ocazie și reprezentantul Comisiei, domnul director Coturni. Nu știu dacă e în sală, se pare că da, foarte bine. Vom profita așadar de prezența dumneavoastră pentru a avea un plus de informații cu privire la modalitățile de distribuire a drepturilor de importuri o distribuție pe scară cât mai largă pentru a evita o concentrare doar în anumite țări nu știu dacă vreți să dăm mai întâi cuvântul domnului Coturni și apoi domnul Lain, da. Deci mai întâi domnul Coturni și apoi domnul Lain. Mulțumesc, domnule președinte. Ați oferit o explicație foarte bună, o prezentare completă acestui dosar. Nu am mare lucru de adăugat așa a spus dumneavoastră, cu excepția faptului că poate aș adăuga două elemente importante pentru dumneavoastră în evaluarea pe care o face, ce anume că în contextul acordului, angajamentul, angajamentele Canadei și SUA în baza acestor două memorandume de înțelegere separate care au fost parafate și semnate cu Uniunea Europeană. De fapt, ambele țări și-au respectat. Canada și-a retras foarte recent toate sancțiunile pe care le-au aplicat până în prezent și același lucru e valabil și pentru SUA. Aș vrea să subliniez în special faptul că Statele Unite ale Americii au aplicat chiar înainte de 1 uh, august 2012, care e termenul limită, când va intra acest acord în a doua fază, cu toate implicațiile în ce privește creșterea uh, cantităților care vor fi livrate. Deci suntem într-o situație în care aceste acorduri cu SUA și Canada, de fapt, sunt implementate de bună credință de partenerii noștri. Toate sancțiunile au fost retrase. În cazul SUA, acest lucru s-a întâmplat cu 13 luni eh, mai devreme decât termenul la care m-am referit în august 2012, ceea ce demonstrează un lucru și anume că aceste acorduri funcționează, au avut rezultate bune pentru că am avut clar o serie de produse care au fost afectate de sancțiuni, care au acoperit o gamă largă de țări din Uniunea Europeană. După cum spuneați și dumneavoastră, acest proiect de regulament permite sau ar permite acum Uniunii Europene să intre în a doua fază, mărind cantitățile din uh, acest acord și permițând Comisiei să dispună de competențele necesare ca eventual să se retragă sau să pună capăt acestui sistem de cantități dacă acest acord nu este implementat de partenerii noștri? Acest contingent tarifar autonom care se bazează pe chestiunile orizontale din Tratatul de la Lisabona în ce privește comitologie. Acestea sunt aspectele principale și e o vorba de o aplicare clară a angajamentelor asumate în ce privește acordul legat de hormonii la vite. Rezultatele sunt vizibile și propunerea este deci de a avansa și a intra în a doua fază pentru a permite apoi Uniunii Europene eventual la anul să avanseze în anul următor, în 2013 eventual, să să găsească o soluție definitivă finală a acestei dispute cu țările implicate, în special cu Statele Unite ale Americii. Mulțumesc! Grazie, eh, directore Coturni. Președintele, mulțumesc foarte mult, domnule Coturni, deși nu ați răspuns întru totul la întrebarea mea, dar vom reveni poate mai târziu. Domnul Lyon. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și comisii. Cred că domnul președinte și comisia au prezentat această chestiune, o dispută îndelungată privind uh, hormonii care de vită și membrii își aduc aminte că de fapt am pierdut uh, acest uh, caz la comisia de la OMC în ce privește interdicția la importurile de carne de vită tratată cu hormoni. Acordul a fost negociat de Cathy Ashton pentru a încerca să rezolve impasul. E un acord destul de simplu. SUA vor ridica toate sancțiunile care a cerut permisiunea de la OMC să le aplice ca rezultat faptului că noi am pierdut dosarul, deci să ridice toate sancțiunile împotriva unei game diverse de produse importante pentru mai multe țări. E vorba. Întâi am primit uh, o cotă de 20.000 de tone, acum e a doua parte a sistemului de acord care va crește la 45.000 de tone. Principalii beneficiari ai ridicării sancțiunilor, Italia, cel care, care câștigă cel mai mult, cam 99 de milioane de dolari de schimburi comerciale, Polonia, apoi Grecia, Irlanda, între marii beneficiari și Irlanda și la carne de porc, Germania, Danemarca, Franța, Spania, Finlanda, serie de jos, Austria, Belgia, Ungaria și România și Bulgaria, într-o măsură mai mică sau mai mare, dar mari beneficiari sunt primele opt țări pe care le-am menționat. Intenția mea era, în primul rând, să ascult dezbaterea. Cred că e important să înțelegem că e vorba de codecizie deci avem dreptul de a face adaptări dacă considerăm că este necesar. Nu am acum intenția să fac amendamente, dar voi asculta discuția. E urgent să ne asigurăm că progresăm rapid calendarul și sperăm vom putea vota pe 19-20 decembrie la întâlnirea finală a Comisiei pe de Agricultură. După cum a spus, o au ridicat deja sancțiune deci uh, au avansat mai rapid decât noi și sperăm că întregul proces se va finaliza până în august anul viitor. Cred că o situație de câștig pentru ambele părți, și pentru UE și pentru SUA. Din perspectiva americană se încheie disputa, se evită sancțiuni suplimentare și, mai important, ne permite să menținem interdicția asupra cărinii de vită tratate cu hormon din SUA, ceea ce e un mare câștig e vorba de eliminarea a 250 de milioane de dolari de sancțiuni și uh, ei primesc acces uh, chiar și limitat pe piața europeană. Deci aștept uh, să aud comentariile colegilor deputați și voi încerca să răspund pe parcursul dezbaterii. Mulțumesc foarte mult. Molto bene, grazie, eh, grazie George. Adesso... Mulțumim, George. Acum urmează doamna Lebron. Mulțumesc. Aș vrea doar să-i fac, să adaug ceva la ce s-a spus, pentru că sunt raporturi din umbră pe acest subiect din partea grupului meu politic. Cred că în momentul de față este greu să spunem dacă este sau nu o victorie. În aparență este o victorie, dar nu știu dacă e o afacere bună. Fără îndoială, mă întreb dacă ar trebui să ne mulțumim uh, cu soluția acestei, uh, acestui litigiu. Cred că trebuie să fim, uh, dacă nu circums aspecti măcar vigilenți. Și vă reamintesc ceea ce spunea Michel Barnier, ministrul nostru al agriculturii, care spunea că trebuie să fim foarte atenți cu privire la implementarea acordului și poate că a venit momentul să facem un bilanț și să verificăm uh, cum se poate organiza acest acord. Și cred că ar fi să ne gândim uh, în primul rând la calitate ce vrem noi să spunem prin calitate, ce înseamnă carnea de vită de calitate. Deci este un subiect uh, asupra căruia există un consens între diferiții interlocutori. Sigur, riscăm să deviem un pic uh, de la dezbatere, dar cred că este bine să dedicăm timpul necesar. Domnul Delanj. I'll be nice. Nu-ți face griji, George. Voi fi politicoasă. În linii mari sunt de acord cu analiza ta că e o situație în care toată lumea câștigă, există multe state membre, le-ai numit pe toate, multe produse, unele la care nici măcar nu ne-am gândit că sunt legate de acest subiect dar au fost implicate în problema pe care am avut-o cu Statele Unite. Mă bucur că s-a ajuns la o soluție. Totuși, aș vrea să fac o legătură cu altă dezbatere care are loc în legătură cu restricțiile legate de boala vacii nebune. Vorbim despre creșterea acestei cantități în ceea ce privește cartea, carnea de vită la 45.000 de tone. Ne întrebăm câtă carne putem uh, exporta noi spre Statele Unite. Dacă sunt informată corect, atunci răspunsul e zero, pentru că Statele Unite încă nu au ridicat sancțiunile legate de va, boala vacine bune. Japonia le-a ridicat, Canada le-a ridicat și din nou, dacă am informații corecte, atunci legisla- legislația de care e nevoie pentru ridicarea restricțiilor este uh, încă pe parcurs. E nevoie doar de uh, politică astfel încât să poată fi implementată această legislație. Însă avem și comisia prezentă și poate, poate să ne confirme acest lucru. A existat o vizită a comisiei în uh, SUA, iar comisiei s-a spus că probabil până în 2015 aceste restricții vor fi ridicate, adică vorbim de încă patru ani. În cu toate că nu mai există niciun motiv ca aceste restricții să existe. Nu știu dacă trebuie să intervenim sub formă de amendament, însă cred că e important, pentru că vorbim în ambele cazuri de carne de vită. Așa că măcar trebuie să deschidem acest subiect și să presionăm Statele Unite ale Americii să nu mai aștepte încă patru ani pentru a ridica aceste restricții legate de encefalopatia spongiformă bovină. Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea mea e exact uh, aceeași cu antevorbitoarei mele. Are legătură indirectă cu aceste exporturi de carne de vită. Aș vrea să știu ce fel de propunere a făcut Comisia pentru ridicarea acestor sancțiuni, mai ales când vorbim despre exportatorii de aceste tipuri de carne din statele membre am auzit de interdicția Canadei, care încă mai există. Ea e nejustificată și asta pentru că 22 de state membre au același tip de control când vine vorba de encefalopatia spongiformă bovină. Așa că ar trebui să existe și comerț cu Statele Unite pe aceeași bază cum există și cu celelalte state din Uniunea Europeană. Noi testăm animalele pentru a vedea dacă suferă sau nu de această boală. Avem nevoie de o declarație clară din partea omologilor noștri să vedem cum doresc să se asigure ei că e implementată legislația. Negocierile au avut loc pe bază de bună voință, însă e nevoie de mai multe. Probabil că e nevoie de o rezoluție în această comisie să ne asigurăm că lucrurile vor avea loc așa cum ne dorim. Mulțumesc! Domnul Schmidt are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, voi fi succint și voi atinge doar două puncte. Sunt raportor din umbra al grupului nostru. Mă bucur că suntem ambițioși și dorim să încheiem cât mai repede această problemă. Însă, vorbim despre un, uh, niște parlamentari care sunt aleși în mod democratic, ne reprezentăm producătorii și eu cred că e foarte logic că dacă rezolvăm problema legată de uh, carnea de vită tratată cu, harmon, cu hormon, trebuie să rezolvăm și cealaltă problemă, tot legată de carnea de vită și ESB. Așa că trebuie să depunem mai mult efort și să rezolvăm două probleme în cadrul acelorași negocieri. Bine, spune domnul președinte, nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, așa că nu știu dacă George vrea să tragă acum niște concluzii. Poate domnul Cotoni poate să ia cuvântul înainte de George. Nu, atunci, George, ai cuvântul. Mulțumesc. În primul rând vreau să le mulțumesc colegilor că au atins această chestiune. Este într-adevăr foarte importantă. importantă. Comisia în vizită în Statele Unite cu vicepreședinții de la agricultură, cu domnul Hurt, care este ambasadorul uh, în ceea ce privește comerțul. Cu toții am discutat și am zis că dorim să înregistrăm progrese. Ni s-a făcut o propunere. Exista deja o, un, uh, un aviz care se afla pe masă și speram că acesta va putea fi lansat înainte de sfârșitul acestui an. Așa că în Parlament noi trebuie să ne asigurăm că dăm niște puteri uh, Comisiei în acest sens și anume să, îi presionăm astfel încât să-și ia mai multe angajamente. Apoi, în ceea ce privește acest proiect de document, chestiunea e una separată, îmi doresc să o discut cu raportorii din umbră, să vedem cum să acționăm. Însă eu cred că noi avem oportunitatea acum de a atinge și acest subiect. Trebuie să sprijinim uh, Comisia în eforturile sale în ceea ce privește restricțiile legate de ESB. Există aceleași restricții și pentru anumite țări asiatice. Așa că probabil putem fi tratați cu toții cu aceeași monedă. Ar fi nevoie de niște continuitate din partea Statelor Unite în ceea ce privește această chestiune. Pentru că există potențial foarte mare de exportare din partea producătorilor din țările de jos, de exemplu, pentru a exporta spre Statele Unite. Deci noi trebuie să trimitem un mesaj clar Comisiei și Statelor Unite că ne dorim să se acționeze. Cred că termenul de 215, 2015 este cam îndepărtat. Le mulțumesc uh, colegilor care vor să se implice să ne spună cum putem să abordăm chestiunea și să avem o conversație. Yes. Vreți să mai adăugați ceva? Da. Deoarece comisia a refuzat să vorbească, poate că aș putea să le adresez o întrebare foarte clară. Ne poate confirma că în timpul vizitelor comisarului Dali în 2005 uh, s-a menționat anul 2015, adică peste patru ani, pentru că, evident, uh, parlamentarii au avut o altă impresie când au fost acolo și mă întrebam uh, dacă nu pot confirma sau infirma aceste informații, poate că ar putea să facă asta în scris până la întâlnirea viitoare, cred că trebuie să știm lucrurile acestea. De acord, mulțumesc, doamna Delange, Domnul Cotoni. Cred că a fost o neînțelegere. Nu am refuzat să răspundem. Uh, l-am așteptat mai întâi pe domnul Lyon să ia cuvântul. Ceea ce privește problema ESB, comisarul Dali a fost uh, acum câteva momente în sală el a fost în Statele Unite acum câteva săptămâni și a ridicat această problemă, printre altele, cu omologii săi, cu domnul Kirk și cu um, secretarul uh, american de resort. Apoi, comisarul Cioloș, uh, la sfârșitul lunii februarie la Washington, uh, a evidențiat această problemă și această abordare este în concordanță cu ceea ce a spus domnul Lyon, și anume că publicarea regulilor este primul pas pentru a primi uh, comentarii din partea industriei și din partea factorilor de interes relevanți și publicarea va fi lansată până la sfârșitul acestui an. Dacă totul merge bine, atunci vor intra într-un proces de consultări și în cursul lui 2012, nu știu exact când, pe la mijlocul lui 2012 sau în a doua jumătate a lui 2012, aceste uh, reglementări vor fi adoptate. Nu cred că 2015 este un termen uh, discutat. Mă bucur să aud aceste comentarii cu privire la ESB. Nu este o problemă legată direct de implementarea acestui memorandum de înțelegere, dar este clar că există temeri cu privire la faptul că Statele Unite închid ușile exporturilor din Uniunea Europeană, iar pe de altă parte cer Coreei și Japoniei să aibă acces la aceste piețe care sunt închise din cauza problemei vacii nebune. Deci cred că trebuie să fim consecvenți. Există presiuni puternice în Statele Unite. Foarte mulți producători au scris uh, scrisori uh, secretarului Vilsec și lui Kirk și uh, au cerut ca această problemă să fie rezolvată în raportul cu Uniunea Europeană. Deci problema este de actualitate și să sperăm că la nivel politic se vor lua decizii și să sperăm că își vor respecta angajamentele și că vor publica aceste date până la sfârșitul acestui an, pentru că situația actuală nu este acceptabilă acceptabilă. Vă pot asigura că comisarul nostru, domnul Dali și domnul comisar Cioloș, sunt foarte prezenți în relațiile cu Statele Unite. Vă datorez uh, un răspuns și îmi cer scuze dacă nu am răspuns în prima mea intervenție, domnule președinte. Era vorba despre mm, administrația acestor aspecte. Sigur că există temeri printre importatori, nu ă, printre toți, cum că se fac foarte multe presiuni pentru a obține cât mai multe licențe. Și de fapt există un val ă, de ă, cereri pentru aceste certificări. TRQ și asta duce la o alocare a unui număr mic de licențe în rândul importatorilor. Uh, Comisia și-a schimbat procesul de administrare înainte de vară, dar schimbările nu au fost suficient de eficiente, așa că revenim de unde am plecat. Am avut o rundă de consultări cu industria și cu importatorii implicați Exportatorii americani sunt de asemenea interesați de această problemă și ne-am consultat și cu ei. Acum evaluăm care este cea mai bună uh, modalitate de a aborda această situație care creează nervozități și îngrijorări cel puțin în rândul unora dintre importatori. Nu am primit feedback din partea asociațiilor europene, dar este clar că aceasta uh, afectează modul în care funcționează contingentele uh, tarifare. Oricum, cotele sunt uh, în totalitate îndeplinite, însă în viitor situația ar putea escalada și ar putea crea presiuni suplimentare. Aș vrea să subliniez încă o dată că aceasta nu afectează modul în care este implementat acest sistem al uh, contingentelor pentru că fluxurile de importuri și exporturi continuă. Cred că ar trebui să mă opresc aici. Mulțumesc. Bine, grație. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc domnului Cotorni pentru această intervenție și pentru aceste răspunsuri în care ne-a spus că nu ne vom concentra pe state individuale, ci că toată lumea va fi implicată. Luăm o pauză de câteva minute și vom continua cu întâlnirea coordonatorilor. Apoi vom continua cu ședința propriu-zisă mâine la ora 9 dimineața. Vă mulțumesc pentru participare. Îi rog pe coordonator să rămână în sală ca să începem uh, cât de curând.